Stimați colegi, trebuie să începem. Avem foarte multe puncte pe ordinea de zi. Așa cum știți, a fost imposibil să ținem reuniunea de luni, aceasta nu a avut loc, dar vă rog să luați loc. Please, please, please, colleagues! Thank you. Mulțumesc. Așa cum știți, reuniunea de luni nu a avut loc pentru că nu s-a putut ține, dar există o serie de puncte de atunci care trebuie să fie discutate. Am încercat să le introduc pe acestea în ordinea de zi de, pe ordinea de zi de astăzi, așa că trebuie să ne mișcăm foarte repede astfel încât să acoperim toate punctele pe care ni le-am propus astăzi. Să începem cu adoptarea ordinii de zi, adică ordinea de zi de luni plus punctele 6, 7, 11, 5 pe care le-am uh, transferat de pe ordinea de zi de luni. Avem mai multe puncte pe ordinea de zi, dar același interval orar. Așa că trebuie să ne grăbim. Are cineva ceva de obiectat cu privire la ordinea de zi? Cu schimbările pe care tocmai le-am anunțat? Nu? Bine, atunci să mergem mai departe. Aprobarea proceselor verbale de la reuniunea din 31 august. Dacă sunt obiecții, vă rog să le sesizați până la sfârșitul reuniunii. Dacă nu o considerăm că aceasta este aprobată, a existat o modificare la acestea, pentru că de acum ele vor include și un raport al deciziilor care au fost luate în partea cu ușile închise a reuniunilor, din reuniunile coordonatorilor. Și acest lucru se face pentru transparență. Pentru că au existat anumite plângeri în ceea ce privește informarea publicului cu privire la deciziile luate la reuniunile coordonatorilor. Așa că se va face o referire la deciziile luate și recomandările luate la reuniunile coordonatorilor. Uh-huh. In your tables, um, you have two dossiers. Pe mesele dumneavoastră aveți um, două documente de la reuniunile din 19 și 22 septembrie, înainte să fie problema cu curentul electric. Anunțuri. Această reuniune este transmisă pe internet, în mod ca de obicei. Așa cum v-am informat înainte, din moment ce reuniunea de luni nu a avut loc, trebuie să a trebuit să aleg ce dosare pot fi discutate la această reuniune și le-am ales pe acelea asupra cărora trebuie să luăm hotărâri din cauza, că din cauza calendarului. Două dosare legate de Uzbekistan și Israel, acestea au fost mutate pentru data de 11 octombrie și veți găsi o listă cu aceste puncte. Amendamentele pentru Uzbekistan era inițial 22 septembrie, iar acum va fi mutat pe 14 octombrie. Repet, amendamentele pentru dosarul privind Uzbekistanul se pot depune până la 14 octombrie la prânz. Atât dosarul privind Uzbekistanul cât și Israelul vor fi incluse pe ordinea de zi din 11 octombrie. Calendarul Calendarul reuniunilor acestei comisii pentru anul 2012. Proiectul de calendar a fost adoptat de coordonatori la data de 21 august. Găsiți acest document în dosarele din fața dumneavoastră. Trebuie să fie adoptat în comisie, deci dacă nu aveți nicio, nimic de obiectat, atunci consider că am adoptat calendarul. Bun, adoptat. Trecem la punctul 6, care este stadiul în care se află negocierile discuției tripartite informații din partea raportorilor în ceea ce privește acordurile de investiții bilaterale. După votul în plen, sesiunea plenară a mai avut loc o discuție tripartită. Exista o poziție diferită între noi și Consiliu. Cred că trebuie să înțelegem mai bine aceste două poziții diferite, iar apoi Comisiei s-a cerut să pregătească un text pe care să se bazeze viitoarele discuții. Deci cam aceasta este situația legată de acest dosar. Apoi, un um, raport foarte scurt cu privire la ICEA cu privire la ICI s-au făcut anumite progrese că nu s-a ajuns, am adoptat o metodă, o metodă prin care nu cădem de acord uh, cu nimic până nu suntem de acord cu toate punctele. Oricum s-a ajuns la un uh, acord de compromis pe unul dintre dosare, iar până la urmă ne dorim un acord uh, final pe ambele dosare. Însă, înainte să se întâmple acest lucru, nu vom ajunge la niciun acord. Oricum, progresul făcut în cazul ICI ne mulțumește. Ne bucurăm de asemenea și de sprijinul grupurilor politice, nu a fiecăruia dintre ele, dar a majorităților. Apoi, raportul Iacolin în ceea ce privește armele de foc. Așa cum știți, au existat niște diferențe între textul Consiliului și textul nostru și asta din cauza că nu a avut loc o comunicare așa cum se cuvine. A existat o reuniune informală și s-a ajuns la un acord. Apoi, un, a avut loc un um, vot în luna septembrie cu privire la și se vorbea despre uh, raportul cu privire la instrumente transparente și netransparente și în cazul acestuia s-a ajuns la o concluzie. Something about the report, the... Dorești să ne spui ceva despre acest raport? Reconciliere? Care e situația cu acest dosar? Le-am spus deja colegilor uh, părerea mea, viziunea mea, dar tu ești raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am ajuns pentru că am fost blocat în trafic de la aeroport, din cauza că este organizată astăzi o manifestație pe rudele de la Lua. Însă, în linii mari, noi, făcând parte din echipa de negociatori din Parlament, am căzut de acord că trebuie să ajungem la o soluție comună pentru toate instrumentele, trebuie să ajungem la un compromis și, și asta pe parcursul uh, discuției tripartite. Această soluție comună trebuie să ne asigure dacă Parlamentul va avea ceva de spus în ceea ce privește luarea de decizii cu privire la instrumentele financiare și politice. De aceea cred că aceste, această abordare trebuie să se mențină în continuare echilibrată. Comisia Inte și comisie, Comisia Inte trebuie să participe în continuare la această discuție tripartită. O reuniune va fi organizată în Strasburg, probabil ultima, astfel încât să ajungem la un acord, de, la un compromis pentru toate dosarele despre care am discutat. Să sperăm că vom ajunge la un acord și cu privire la dosarul ICI. Salvatore Iacolino se află în sală. Dorești să ne dai niște informații în ceea ce privește protocolul privind armele de foc? Cred că totul a fost rezolvat. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am ajuns aici puțin târziu. Așa cum spuneați, mai devreme lucrurile merg destul de bine. Adică trialogul a fost acum încheiat, încheiat cu succes. Am avut câteva probleme lingvistice, dar acestea au fost rezolvate. Sunt convins că definiția la care am ajuns și soluțiile la care am ajuns sunt bune. Trebuie să le mulțumim Consiliului și Comisiei pentru atitudinea bună avută, cât și raportorilor din umbră. Președintele, în două cazuri s-a ajuns la o soluție bună, a mai rămas una, dar suntem foarte aproape de un acord. În ceea ce, și acum începem să discutăm despre investițiile bilaterale, acordul privind aceste investiții. Discuția începe abia acum și cred că va fi destul de dificilă. Bun, să trecem acum la punctul 7, votare electronică. raportul lui Salvatore Iacolino în ceea ce privește protocolul ONU privind armele de foc. Votăm asupra um, textului de compromis, vot unic, vot electronic, votul este deschis. My card is not okay. Correctly inserted. It is already. The vote is... I have 19... Votul s-a închis, avem 19 uh, oameni, dar doar 18 voturi. Votul s-a închis. Și se adoptă în unanimitate. Felicitări raportorului. Um, and we move to the vote. Trecem acum la votul uh, raportului domnului Nicolo Rinaldi cu privire la uh, stadiul implementării strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Avem 40 de amendamente este un aviz pentru AFET, uh, comisia responsabilă pe fond. Haideți să trecem la vot. Sunt și câteva amendamente de compromis care practic uh, reduc numărul amendamentelor care trebuie votate.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 Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendament de compromis 1. Uh, Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Uh, Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 și 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Verificăm amendamentul 20. Votul s-a deschis. Amendamentul 20, verificare electronică, votul s-a deschis, votul s-a închis. A fost respins. Amendament 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci și patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotriva abțineri respins, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri respins, 39 pentru, 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Patru voturi doar împotriva, 17 pentru. Felicitări raportorului. Încheiem uh, votul. Trecem la punctul 9. Bariere în calea uh, investițiilor și comerțului. Un raport al comisiei noastre, raportor Robert Sturdy. Raportul nostru a fost pregătit uh, împreună cu comisia relevantă și um, în conformitate cu raportul cu privire la acest uh, subiect din 2011. Dau cuvântul raportorului care este aici. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un raport din proprie inițiativă foarte important, pentru că, cum domnul președinte deja a anunțat, în februarie anul acesta, Comisia Europeană a publicat un raport cu privire la barierele din calea comerțului și investițiilor și a sugerat o strategie partenerilor noștri uh, economici pentru a îmbunătăți accesul pe piață, pentru a încerca să eliminăm aceste bariere în calea comerțului și investițiilor. Uh, subiectul va fi din nou uh, dezvătut în martie anul uh, viitor. De aceea, dacă am putea să facem ca acest raport să treacă prin plenară până la sfârșitul lui uh, decembrie, deci până la Crăciun, am putea să uh, obținem o poziție bună vis-a-vis -vis de comisie. Raportul a oferit o imagine de ansamblu cuprinzătoare cu privire la provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană ca și rezultat al unor bariere netarifare uh, uh, numeroase. Comisia practic cunoaște această probleme pe care le cauzează aceste uh, bariere. Am discutat cu mediul de afaceri uh, din țările uh, membre, cu Comisia Europeană, cu sindicatele care au fost prezente la Bruxelles și în ciuda încercărilor de liberalizare a comerțului, e greu să reușim fără eliminarea acestor bariere netarifare. Ele practic devin din ce în ce mai îngrijorătoare. Există dovezi care sugerează faptul că statele membre recurg din ce în ce mai des la aceste instrumente protecționiste. Atunci când am încheiat acordul de liber uh, uh, schimb cu uh, Corea, am început să vedem ce se întâmplă în acest domeniu, pentru că ne-am întâlnit cu toți raportorii, cei care studiau și mecanismele de salvgardare și, după cum spuneam, Uh, am uh, continuat să tot facem uh, lobby cu privire la acest domeniu. Comisia deja a identificat niște cazuri cheie și n-ar fi constructiv să identificăm și noi exact aceleași situații. Prin urmare, ar trebui să vedem exact uh, de unde au început uh, aceste cazuri. Sunt uh, mai multe subiecte de luat în considerare, dar ceea ce am făcut eu un raport nu a fost să umblu pagine numărând barierele în calea comerțului care ne-au atras atenția, pentru că știu că vor exista ocazii, chiar și prin intermediul amendamentelor, ca diversi colegi să ridice aceste probleme. Am putea enumera mii de uh, asemenea uh, probleme în domeniul comercial însă Parlamentul oricum ne-ar limita numărul de pagini, ne-am putea să ne referim la uh, toate aceste situații. Prin urmare, trebuie să facem niște recomandări simple și clare pentru acțiuni decisive pe care să le ia um, instituțiile europene. Pe termen scurt, uh, Comisia va lua în considerare recomandările noastre, după cum spuneam, în lumina publicării raportului uh, de anul viitor și să sperăm că le va și pune în aplicare. Suntem însă la început și trebuie să ne asigurăm că acest raport raport va trece de această comisie și prin plenul Parlamentului până la sfârșitul acestui an. Mai e un aspect care mă îngrijorează, nu este o barieră comercială, ci e un punct pe care am discutat și la reunia coordonatorilor din această dimineață. E vorba despre o propunere a lui Obama, nu este o barieră internațională în care a comerțului, însă începem să vedem exact ce efect ar putea să aibă această inițiativă dacă nu ă, suntem mereu ă, atenți la uh, posibile bariere care ar putea fi introduse. Adesea, unii încearcă să impună bariere comerciale pentru a-și ajuta propriile state și, până la urmă, după părerea mea, uh, aceste bariere distrug uh, chiar oportunitățile pe care le avem la dispoziție pentru a depăși dificultățile financiare cu care ne confruntăm. Atât, domnule președinte, și vreau să văd ce au și colegii de spus. Acum, Christopher Fielner din partea PPE, eh, raportor din umbră. Aveți... Mulțumesc, eh, Robert, pentru mm, această introducere. Cum spuneai și tu, subiectul este unul mm, important. Cred că ai eh, elaborat un raport bun. Uh, știm că uh, barierele tarifare nu sunt uh, marea problemă cu care se confruntă mediul de afaceri, ci, cum spuneai și tu, barierele netarifare sunt cele care îi privesc mai mult. Ar trebui să ne folosim uh, de experiența pe care o avem în european atunci când încercăm să facem față barierilor netarifare. Întreaga Uniune se bazează pe ideea de a crea o piață unică și de a elimina uh, obstacole din calea comerțului în cadrul Uniunii Europene. Cred că sunt foarte multe lecții care ar putea fi învățate de pe urma celor 15, 50 de ani în care uh, Europa a încercat să facă acest demers. voi fi puțin mai uh, neconvențional uh, um, spunând uh, următoarele. Unul dintre aspectele la care m-am gândit uh, e că am făcut bine uh, gândind un instrument care să facă față unor bariere netarifare din Europeană, un instrument însă pe care nu-l vrea nimeni. Avem bariere netarifare pe care le-au introdus statele din motive protecționiste, însă până la urmă unele se datorează doar lipsei de comunicare, um, unei lipse de standarde, deci practic sunt niște bariere bariere netarifare neintenționate, accidentale. Am introdus Solvit pe uh, piața internă, agenția uh, pe care de fapt ar trebui să o aibă fiecare uh, stat membru, căreia să-i se adreseze uh, mediul de afaceri în cazul în care se confruntă cu bariere uh, comerciale uh, o entitate care să elaboreze statistici uh, și care din când în când uh, să uh, asiste, în, um, asiste um, alte foruri în procesul de eliminare a acestor bariere. Însă, cum intervine Organizația Mondială a Comerțului, cum intervine ea în a enumera aceste bariere ar trebui să se bazeze OMC-ul pe experiența noastră reușită de aici, din Uniunea Europeană. Sunt bariere neconvenționale și cred că ar fi uh, interesant să vedem dacă n-am putea folosi și experiența Solvit pentru a face față uh, unor probleme globale care vizează barierele netarifare. Mai sunt și alte domenii în care Uniunea Europeană încă n-a făcut uh, uh destule lucruri. Uh, însă, uh, unde stăm mai bine decât uh, situația la nivel internațional. Aș dori să menționez um, un aspect uh, care aș dori să se regăsească mai mult uh, în raportul tău și anume uh, serviciile, problema comerțului legate de servicii. Știm că um, e un domeniu în creștere în comerțul mondial și aici există bariere uriașe în calea um, comerțului. Cred că voi înainta și niște amendamente încercând să aduc mai multe argumente în jurul ideii de a scădea uh, numărul uh, barierelor uh, comerciale din domeniul serviciilor. În ceea ce privește comerțul digital, ei bine, e clar că internetul nu are frontiere, însă din păcate, mare parte din comerțul pe internet e împiedicat de frontiere și economia internetului uh, uh, presupune că aceste obstacole n-ar trebui să existe. Ne interesează creșterea în uh, Europa și în lume și a trebuit să reflectăm la aceste aspecte. Aș dori să înaintez uh, niște amendamente uh, în care să subliniez modul în care economia globală ar putea să învețe ceva din expertiza noastră cu Solvit. Apoi uh, aș dori să mă refer în amendamente la servicii și la barierele în calea comerțului în domeniul serviciilor și în cele din urmă Aș dori să adaug câteva elemente legate de economia digitală și modul în care am putea face față barierelor din acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Next. Mulțumesc. Următorul raportor din umbră este Kader Arif. Din păcate nu a putut să vină pentru că a ratat avionul spre Bruxelles, însă m-a rugat să îi citesc comentariile, așa că dați-mi voie să mă pun acum în uh, pielea mandatarului raportorului din umbră este în franceză și o să-l citesc așa cum este. Stimați colegi, țin să mulțumesc uh, colegului nostru pentru proiectul său de raport, chiar dacă regret faptul că comisia noastră nu a avut un schimb de puncte de vedere prealabil cu privire la acest subiect esențial. O examinare aprofundată a propunerii comisiei ar fi necesitat, după părerea mea, o muncă de termen lung și acum ne aflăm uh, în fața unei agende grăbite, pentru că termenul de depunere a amendamentelor va fi mâine. Vreau să-mi exprim dezacordul cu privire la această procedură. Acum, uh, pe, fondul, uh, pe fond, raportul domnului Sturdy abordează probleme reale, în special în ceea ce privește accesul întreprinderilor europene la piața anumitor terțe țări lupta împotriva măsurilor uh, deghizate uh, are ca scop, au ca scop doar uh, blocarea piețelor pentru întreprinderile noastre, în timp ce piața noastră este deschisă concurenților din exterior și cred că această luptă trebuie să fie o prioritate. Vă reamintesc că este unul dintre elementele pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului cu privire la achizițiile publice și voi relua anumite paragrafe pentru a completa raportul domnului Sturdy pe aceste chestiuni specifice. De altfel, Altfel, mă bucur că domnul Sturdy a evocat necesitatea cooperării și dialogului la nivel reglementar pentru a aborda problema barierelor netarifare. O suprimare brutală a tuturor barierelor netarifare în calea comerțului și investițiilor ar fi, după părerea mea, o eroare, pentru că foarte multe dintre aceste bariere nu constituie măsuri protecționiste, ci măsuri de sănătate publică sau măsuri care răspund unor solicitări specifice ale cetățenilor. Aș vrea să dau doar două exemple. Politica europeană în materie de opoziție la organismele modificate genetic uh, și la carnea de vită cu hormoni, uh, Uh, sunt considerate de unii parteneri comerciali drept măsuri uh, netarifare, însă acestea răspund unor obiective legitime de politică publică și trebuie să fie protejate. Aceasta face parte din uh, elementele pe care le-aș întări în raportul domnului Sturdy și sper că voi avea sprijinul majorității colegilor noștri. Mulțumesc! la position de Uh, SND uh, Poziția grupului uh, socialiștilor și democraticilor a fost astăzi astfel înregistrată. Acum îi dau cuvântul doamnei Muscardini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc lui Robert, deoarece cred că a intrat în profunzimea subiectului și cred că cu sprijinul uh, celorlalți colegi, prin intermediul amendamentelor, raportul său va fi uh, completat. Aș dori acum să mă refer la câteva dintre comentariile care au fost făcute anterior de Robert și aș dori să readuc în discuție problema OMC-ului. Noi vom fi implicați în uh, reuniunea interministerială din decembrie și, având în vedere acest lucru, Parlamentul și Comisia au solicitat o serie de schimbări în ceea ce privește regulile OMC-ului. Însă nu s-a făcut absolut nimic, pentru că așteptăm uh, discuțiile de la Doha. Apoi am votat uh, și pentru moartea Doha, pentru că nu se pare că nu s-a întâmplat nimic, se pare că nu s-a întâmplat nimic la OMC în ultimii 10 ani. Iar această comisie i-a solicitat președintelui său să scrie comisiei și Consiliului uh, astfel încât uh, Uniunea Europeană în ansamblul său să poată face un apel la partenerii săi de la OMC să se pună la masa discuțiilor, astfel încât să facem modificările necesare, fără de care uh, tot ceea ce hotărâm aici nu va fi decât o frumoasă declarație de intenții, dar nu va îmbunătăți situația economică care se înrăutătește pe zi ce trece. Mulțumesc foarte mult! Domnul Schulz, GUE. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Sturdy pentru că ne-a oferit o bază de discuție pe acest subiect foarte important. Cred că intrăm acum într-o dezbatere foarte importantă în ceea ce privește principiile de comerț internațional și evoluțiile viitoare în sensul depășirii consecințelor crizei financiare. Și în acest sens sunt de acord cu domnul uh, Carif că avem nevoie de mai mult timp pentru a discuta acest subiect important. Trebuie să vedem ce este o barieră netarifară și ce nu este deci ce este o barieră netarifară? Și trebuie să vedem acest lucru în contextul relațiilor noastre cu OMC. De aceea, cred că în cadrul comisiei noastre trebuie să ne alocăm timpul necesar pentru a propune o strategie și o poziție a Parlamentului European care să ne ajute să rezolvăm această problemă. M-am uitat la prima versiune a raportului uh, domnului Sturdy și am văzut uh, un oarecare dezechilibru între uh, declarația explicativă. Acolo se spune că trebuie să facem niște diferențieri în ceea ce privește parierele netarifare. Dar Uh, mai târziu, în paragrafe, nu observă această diferențiere. Dacă luăm, de exemplu, criteriile ecologice, pe care le-am discutat și în comisia noastră, în uh, cadrul raportului Jadot, sau uh, când am discutat alte rapoarte, am ajuns la concluzia că investițiile sau politicile de investiții trebuie să țină seama de aceste bariere netarifare. Acestea trebuie să fie doar o condiție pentru dezvoltarea economică. Și având în vedere situația actuală, trebuie să fie căi de ieșire din uh, impas la nivelul Uniunii Europene. Apoi, în Comisia Econ, trebuie să discutăm uh, despre cum să facem față a provocărilor legate de guvernanța economică. Deci, până la urmă, ne aflăm într-un context mai larg al unei politici economice. Și cred că ar trebui ca în acest context să înțelegem acest instrument al barierelor netarifare. Și cred că ar trebui să încercăm să parcurgem încă o dată raportul uh, pentru a vedea care ar trebui să fie uh, prioritățile comisiei noastre. Aș dori să vă dau și două exemple. Dacă ne uităm la deciziile Japoniei care se bazează pe performanța de mediu și pe care le-am discutat deja în cadrul acordului de liber schimb cu Japonia, atunci, din punctul meu de vedere, aceasta nu este neapărat o barieră în uh, sensul strict al cuvântului. Poate că, din potrivă, ar trebui să ne sporim propria noastră performanță în sectorul automobilelor, de exemplu, pentru a îndeplini aceste cerințe așa cum le înțelege piața japoneză. În al doilea rând, domnul Arif uh, ne-a dat exemplul cu organismele modificate uh, genetic și există și directiva RICI. Și Parlamentul European are o abordare foarte fermă de a respecta uh, aceste angajamente. Și aceasta nu trebuie să fie considerată o barieră, chiar dacă unele țări consideră că este o barieră. Cred că acestea sunt exemple în care trebuie să-i convingem pe partenerii noștri să aibă o abordare deschisă și să aibă o dezbatere deschisă um, legată de implicațiile acestor bariere pentru economiile lor. Aș dori de asemenea să ne reamintim uh, și de comerț. Uh, și acesta trebuie să fie discutat, pentru că performanța economică nu poate să însemne uh, doar o strategie de acces la piață. Trebuie să ținem cont și de faptul că comerțul trebuie să contribuie la dezvoltarea economică a țărilor și regiunilor partenere. Deci politica de investiții nu este doar o componentă a strategiei de comerț doar într-o, într-un sens teoretic. Trebuie să punem această politică de investiții într-un context uh, economic mai larg. Și sper că vom avea ocazia să discutăm mai mult în cadrul uh, demersurilor noastre ulterioare pe marginea acestui raport. Și cu siguranță voi face câteva amendamente la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, din partea Comisiei, domnul Durcapol sau Caramioli, cine va vorbi în numele Comisiei? Domnul Durcop. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar dori să mulțumesc Comisiei INTA și în special raportorului pentru că a preluat acest raport cu privire la barierele în calea comerțului și aceasta reflectă hotărârea Comisiei de a aborda barierele netarifare într-un mod uh, foarte bine țintit prin diferite instrumente de politică care variază de la negocieri uh, bilaterale, multilaterale, parteneriate strategice și punerea în aplicare propriu-zisă. Așadar, îi suntem recunoscători Comisiei INTA pentru că a discutat această chestiune. Acum trebuie să ne asigurăm că ceea ce am realizat prin eliminarea tarifelor nu este subminat prin instituirea barierelor netarifare. Așa cum spune și raportorul, aceasta este chestiunea majoră pe care trebuie să o avem în vedere. Comisia apreciază foarte mult uh, cazurile ilustrative incluse în raport. Acestea reflectă ceea ce am spus noi în uh, raportul nostru, însă includ uh, și aspecte suplimentare foarte interesante. Acum aș dori să evidențiez două chestiuni în recomandări care sunt foarte importante pentru noi. Prima se referă la acțiunile preventive. Așa cum se subliniază pe bună dreptate în raport, acțiunile preventive sunt cruciale pentru că experiența ne arată că odată ce se iau măsuri, adesea prin acțiuni legislative, este foarte greu să scapi de măsurile respective. Așadar, capacitatea noastră de prevenire este foarte importantă pentru a preveni uh, punerea în aplicare a acestor bariere. Am uh, făcut câteva lucruri și cooperăm îndeaproape cu delegațiile noastre, care sunt într-un fel antenele noastre. Pentru că trebuie să vedem ce bariere sunt uh, pe cale să fie instituite. Și în acest sens vrem să ne întărim uh, capacitățile. Și Parlamentul poate să joace un rol foarte important uh, în relațiile cu omologii dumneavoastră prin intermediul diferitelor delegații. Pentru că vă puteți face o idee despre problemele de reglementare care apar în țările terțe. Apoi, uh, implicarea mediului de afaceri este foarte importantă. Vrem să avem feedback din partea societăților comerciale cu privire la barierele care ar putea apărea și care le-ar putea fi dăunătoare. Comisia nu poate să aibă această rețea de contacte pe care o are mediul de afaceri, care este mult mai implicat în toate aceste chestiuni și de aceea este foarte important să avem contacte foarte apropiate cu grupurile uh, din mediul de afaceri, pentru că ei ne pot spune care sunt cele mai importante bariere. Aș dori de asemenea să menționez importanța standardelor internaționale. Așa cum am spus uh, în, comunicări, în comunicările noastre, sarcina noastră este să ne asigurăm că putem dezvolta standarde internaționale. Ar trebui să avem un fel de armonizare, să-i spunem așa, astfel încât uh, principalii parteneri comerciali, în special din domeniile noi, de exemplu al uh, automobilor electrice, spuneam așadar, astfel încât să înțelegem cu toții care ar trebui să fie regulile tehnice. Deci sunt uh, chestiuni orizontale, care nu țin doar de comisie și de DigiTrade, ci și de alți factori interesați și de alți uh, parteneri din alte direcții generale cu care trebuie să colaborăm pentru a avea standarde internaționale bine puse la punct. Mai am un ultim comentariu cu privire la o evaluare calitativă mai amănunțită a barierelor netarifare. Acesta este un punct foarte important și probabil că în raportul nostru privind barierele în calea comerțului și investițiilor am încercat să facem o evaluare economică a impactului potențial al uh, barierelor um, comerciale asupra comerțului și asupra mediului de afaceri. Sigur că există anumite limitări intelectuale în ceea ce putem face. Noi colaborăm uh, cu alte instituții, inclusiv cu OMC-ul și cu Departamentul Economic, pentru a face o evaluare calitativă a impactului măsurilor. Dar este foarte dificil să spunem care este impactul efectiv, de exemplu, în ceea ce privește pierderea de locuri de muncă. Dar am luat notă de recomandările din raport și vom vedea ce altceva putem să facem pe acest front. În concluzie, din punctul nostru de vedere, raportul uh, impulsionează demersurile noastre în ceea ce privește barierele în calea comerțului. Următorul nostru raport pentru Consiliul European este prevăzut pentru începutul lunii martie. Așadar, ar fi foarte util dacă acest proiect de raport ar fi adoptat până atunci pentru ca recomandările să se regăsească într-un fel sau altul în următorul nostru raport. De asemenea, trebuie să subliniez că în următoarele săptămâni vom publica următorul raport privind protecționismul, care va aborda aceste bariere netarifare într-un context politic. Acest uh, raport uh, va fi publicat înainte de reuniunea G, uh, summitul G20 din noiembrie și va fi o sursă de inspirație pentru discuțiile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum revenim la raportorul nostru, Robert Sturdy, pentru comentariile finale cu privire la această discuție. Robert? Uh, thank you, Chairman. Well, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să mulțumesc Comisiei. Nu aș dori să reduc sau să intervin asupra standardelor care deja există, adică standarde OMC și celelalte pe care le-ați menționat pentru mașinile electrice. Nu, nu ne dorim așa ceva, vorbim despre un set de standarde pe care trebuie să le să-și dorească să le atingă toate statele din lume. Și e o abordare pe care noi o sprijinim în totalitate. Eu și Christopher întotdeauna mm, colaborăm, el vrea să meargă totdeauna mai departe decât mine, însă Christopher aș spune următoarele. Raportul inițial a fost făcut astfel încât uh, oamenii să vină cu părerile lor și acestea să fie introduse. Nu am putut să introducem toate părerile, pentru că am fi ajuns la pagini foarte, foarte multe. Când am început să lucrăm asupra raportului, industria a venit să vorbească cu noi, ne-a spus despre problemele pe care le au. Și probabil că, într-adevăr, ar fi o idee bună să existe un sistem de alertare timpurie. Dacă am avea un asemenea sistem în acest Parlament, atunci măcar am putea să raportăm situația Comisiei. Apoi, Kadir are avea absolută dreptate în ceea ce spunea. În ceea ce privește barierele netarifare și cele spuse și de domnul Scholz, da, există bariere netarifare care există, care sunt puse în aplicare și acestea sunt puse în aplicare cu un motiv anume. Ne gândim la fapt la condiții care privesc mediul înconjurător, sănătate, da, există standarde în Uniunea Europeană pentru aceste domenii care nu sunt aceleași în multe alte state din afara Uniunii Europene, iar noi ne dorim să menținem standardele, fie că vorbim de hormoni sau așa mai, și așa mai departe. Apoi, există directiva RICH, în care avem standardele pentru substanțele chimice și substanțele chimice folosite în agricultură. Toate, toți acești factori sunt importanți pentru noi în Uniunea Europeană și nu sunt niște bariere netarifare, ci sunt niște standarde, astfel încât și ceilalți să ajungă la standardele pe care le avem noi. Acestea au fost legate de cele spuse de Kadir și domnul Scholz. Cristina, ai dreptate, sunt de acord cu tot ceea ce ai spus, însă vreau să subliniez următoarele. Eu și Cristina am discutat cu Pascal Lamy la, la reuniunea ministerială din cadrul OMC. Am analizat ce fel de regulamente există în cadrul OMC și că e nevoie de o reformă. Da, ai dreptate. Cred că am acoperit majoritatea punctelor. Nu mă opun ideii unora dintre barierele netarifare. Da, se poate ca o parte din ele să protejeze oamenii, nu mă refer aici la industrii, ci la protejarea sănătății oamenilor, însă trebuie să fie, folo- să fie folosite pentru motivele corecte și nu pentru a crea niște bariere netarifare. Avem un caz în industria producătoare de pantofi care avea de suferit în Uniunea Europeană. Dacă se va produce, se vor produce pantofi, dar sub prețul pielii, atunci e clar că trebuie să vorbim despre o barieră netarifară. Însă Comisia și OMC-ul trebuie să hotărască acest lucru. Există cazuri în care barierele netarifare sunt eficiente, dar și multe cazuri în care nu sunt. În principiu, eu mi-aș dori ca acestea să nu fie folosite deloc, însă în anumite situații e nevoie de ele din diferite motive, de exemplu sănătatea publică. Și mă întorc acum la cele spuse de domnul Cadir în ceea ce privește timpul. Da, cu toții ne-am dorit să avem mai mult timp în Parlament. Am auzit cele spuse de comisie și e adevărat că au nevoie de timp ca să poată să țină cont de acest raport. Acest lucru ne arată cât de important ei cred ei că e Parlamentul și cât de importante sunt părerile lui, pentru că au existat cazuri în care Comisia nu ne-a ascultat. Dar măcar acum vedem că putem să ne aducem aportul. Sper că voi primi la timp amendamentele dumneavoastră, președintele va anunța termenele de depunere imediat și ne-am dorit ca acest raport să treacă cel târziu în, la sesiunea plenară din decembrie, dacă nu mai repede. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim foarte mult. Termenul de depunere al amendamentelor este data de 23, adică mâine, la ora 6 uh, după masa. Și apoi adoptarea raportului în comisie la 11 octombrie. Trecem la punctul numărul 10. Vorbim despre un aviz pentru Comisia AFET, adică Comisia de Resort, cu privire la o recomandare către Consiliu, Comisie, Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește negocierile asupra acordului UE-Ucraina de asociere. Deci dorim să redactăm acest aviz pentru AFET. Raportor este Pavel Zalewski, se află în sală și îi dau acum cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi vorbi în limba poloneză. To jest nasza druga dyskusja na temat umowy o este a doua dezbatere pe care o avem în ceea ce privește acest acord cu Ucraina în ceea ce privește zona de liber schimb. Știm cât de important este acest acord. Este un acord special. Ce ne-am propus noi aici? Nu doar deschiderea pieței ucrainiene pentru Uniunea Europeană și reciproca, ci ne doream și, ca, și re, o reformare a economiei din Ucraina. Să existe niște standarde pentru Ucraina, diferite proceduri, moduri de a acționa. Vorbim despre o modernizare a acestei țări. Este un acord care face parte din acordul de asociere. De fapt, în acest acord privind zona de liber schimb, există anumite elemente care apar foarte clar în acordul de asociere. La data de 19 septembrie a avut loc următoarea, următorul stadiu al negocierilor între noi și Ucraina. Și am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei și anume cum uh, evoluează aceste negocieri cu privire la zona de liber schimb cu Ucraina. Elementele pozitive le-am aflat, ne-au fost comunicate, însă am auzit că există și niște probleme tehnice. Așa că întrebarea mea e la ce se așteaptă comisiunea, comisia după această săptămână de negocieri? Ce fel de întrebări rămân deschise? Și apoi, este foarte important ca în cadrul acestei dezbateri privind acordul de asociere cu Ucraina, să ne asigurăm că nu doar guvernul ucrainian și comisia participă, ci și populația din Ucraina. De aceea, la începutul acestei săptămâni, luni și marți, am fost în Ucraina, m-am întâlnit cu diferiți uh, reprezentanți acolo, cu reprezentanța ai lumii afacerilor, m-am întâlnit și cu ONG-uri și, și cu experți independenți care uh, sunt interesați de integrarea europeană. Și aș dori acum să vă prezint comentariile mele. Vreau să vă spun ce mi-au comunicat mie acești oameni, care au fost sugestiile lor, care au fost propunerile lor. Probabil că aceste comentarii vor apărea sub formă de amendamente. Termenul limită pentru amendamente e ziua de mâine. Ce e foarte important aici? Acest acord de asociere trebuie să rezolve diferite probleme din Ucraina. Vorbim despre uh, rambursarea TVA-ului la produsele care au fost fabricată în Ucraina. Este un subiect foarte important și guvernul ucrainean a încercat deja de mai multe ori să rezolve această problemă, însă fără succes. Apoi, în ceea ce privește vămile acum. Acum este obligatoriu ca valoarea la vamă a produselor care intră în Ucraina Situația de acum e că acest preț este mult prea mare. Da, acest lucru este foarte negativ pentru comerțul dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Apoi, protejarea investițiilor și protejarea proprietății private în Ucraina trebuie să fie consolidată. De asemenea, trebuie să se lupte împotriva corupției. Apoi, despre întâlnirea mea cu reprezentanții ONG-urilor și cu experții independenți. Toți aceștia mi-au spus foarte clar următorul lucru pe care vreau să-l subliniez aici. Și anume, există posibilitatea, potrivit tratatului de la Lisabona, ca, înainte de ratificarea Înainte de ratificarea acordului de asociere, conform articolului 217, paragraful 5, Consiliul, la cererea Comisiei, poate să ia o decizie. O decizie prin care acest acord de asociere poate să fie folosit înainte de a intra în vigoare. Acest aspect este foarte important. De ce? Pentru că Negocierile cu privire la zona de liber schimb și acordul de asociere ar putea să fie ratificate cât de repede. Eu sper că la summitul din decembrie acestea vor putea fi semnate. Summitul va avea loc în Kiev în luna decembrie și e foarte important ca Comisia Europeană să își ia această sarcină. Noi, Parlamentul, vom sprijini Comisia în privința aspectului ca acest acord să poată fi folosit înainte de a intra în vigoare. E important și pentru interesele economice ale Uniunii Europene, pentru că acest acord este unul foarte bun pentru Uniune și este la fel de benefic și pentru Ucraina. Ucraina trebuie să poată să se folosească de dispozițiile din acest acord imediat ce acesta va fi semnat. Ce am vrut să vă mai comunic? Probleme economice în Ucraina. Și apoi și apartenența la comunitatea energetică europeană. Dacă negociem acest acord privind zona de liber schimb cu Ucraina, atunci e important să cerem o reformă în domeniul gazelor în Ucraina până la sfârșitul anului. În ceea ce privește cel mai mare, uh, cea mai mare companie care se ocupă cu distribuția gazului în Ucraina. Cunoaștem cu toții situația politică din Ucraina, Uh, reținerea Iuliei Timoșenco. A mai existat și un context extern, și anume următorul. Rusia a încercat să mențină Ucraina în afara zonei de liber schimb. Rusia a cerut o uniune vamală între, uni, între Ucraina, Belarus, Kazahstan și Rusia. Am primit o părere oficială, o opinie oficială a lumii de afaceri din Ucraina. Vorbesc despre o asociație a sindicatelor din Ucraina. Mi-au trimis părerea lor și experții care sunt interesați de integrarea europeană mi-au transmis părerile lor cu privire la acest aspect și îi spun foarte clar următoarele. Membrii societății civile cred că acest acord de asociere nu e doar un acord între guvern și comis- guvernul ucrainean și Comisia Europeană. Nu. Vorbim despre un acord care va influența foarte puternic viața ucrainienilor și va influența viața lor dintr-un punct de vedere pozitiv. Pentru că astfel uh, situația economică va fi mai bună. Reprezentanții societății civile cu care am vorbit erau de părere că acest acord nu trebuie să fie politizat. El trebuie să fie semnat cât de repede e posibil. Apoi e nevoie și de o punere în aplicare rapidă a acestui acord de liber schimb, pentru că aceasta ar face ca relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina să fie foarte clară, relația economică. Apoi mai există relații economice între Ucraina și Rusia și și acestea ar fi reglementate. Cam atât am avut de spus și aștept acum comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim! Evident, fiecare subiect este foarte important, chiar și acesta, dar trebuie să avansăm pentru că avem și alte aspecte de discutat. Următorul vorbitor, George Cutaș din partea uh, SND. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că acordul de liber de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina uh, va consolida atât relațiile de natură politică, cât și integrarea economică dintre cele două state, dintre cele două partenere. Faptul că Ucraina a aderat la Organizația Mondială a Comerțului în 2008, cred eu că facilitează discuțiile cu privire la o zonă de liber schimb, Uh, și cred că, de asemenea, zona uh, va, forma, va, fi o formă, va forma o parte integrantă a acordului. Practic, cooperarea dintre Uniunea Europeană și Ucraina atinge domenii vaste precum gestionarea crizelor, cooperarea economică, energetică, cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității, precum și în domeniul vizelor. Toate aceste puncte au fost atinse de domnul Zalewski, pe care îl felicit pentru munca depusă. Cred însă că trebuie dat o mai mare atenție problemei securității energetice. Uh, Ucraina practic reprezintă o țară de tranzit pentru gazul rusesc, iar toată lumea știe uh, că în 2009 uh, criza, criza gazului a afectat uh, consumatorii europeni. Uh, din păcate, politicile europene au ieșit din sfera economică, Uh, pentru a deveni instrumente pentru realizarea unor obiective de politică externă. Iar ca răspuns la această provocare, Uniunea Europeană a propus diversificarea accesului la resursele uh, de energie din afara teritoriului său, iar Ucraina poate reprezenta un partener important în acest sens. De aceea consider că trebuie rezolvate carențele în domeniul legislației ucrainene, Uh, practic lipsa de coerență între principalele acte legislative din domeniul petrolului și cel al gazelor. De asemenea, pentru a încuraja investițiilor, este necesar ca obținerea licențelor să fie transparentă și predictibilă. Consider că Ucraina a făcut pași importanți uh, pentru a se apropia de Uniunea Europeană, lucru de altfel confirmat și de declarațiile făcute în luna august de viceprimul ministrul uh, ucrainean, prin care favoriza perspectiva acordului de asociere cu Uniunea Europeană, în detrimentul propunerii Rusiei de a se alătura unii vamale cu Belarus și Kazahstan. Cu toate acestea, sunt necesare progrese în câteva domenii cheie, cum ar fi dezvoltarea durabilă, protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, standardele de lucru, promovarea muncii decente, precum și a non-discriminării și a oportunităților egale. Uh, voi coopera și voi depune amendamente. Din păcate, timpul, așa cum s-a spus, este foarte scurt, dar uh, sperăm să, să avem un raport, o opinie uh, bună la sfârșitul acestei dezbateri. Mulțumesc! Thank you. I have a number of requests, uh, and I feel Mulțumesc, mai sunt și alte solicitări de intervenție pentru ca să putem da cuvântul tuturor celor care doresc să intervine. Vă anunț uh, că nu veți avea mai mult de uh, uh minute la dispoziție. Uh, domnul Casparin. Domnule președinte, stimați colegi, doresc să îi mulțumesc raportorului că s-a ocupat atât de intens de acest subiect. Uh, E foarte important ca un raportor al acestei comisii să aibă destul timp astfel încât să vorbească și cu partenerii din uh, țara parteneră și mulțumesc că a făcut acest lucru. Îi mulțumesc și pentru următoarele. Și în um, proiectul de aviz și și în prezentarea de astăzi ne-a spus că în primul rând e vorba de comerț în acest acord. Pentru că săptămânile trecute am simțit o un pic o amenințare, pentru că se vorbea foarte mult despre democrație, de pe stat, despre statul de drept. Dar în acest acord, aceste două puncte sunt undeva mai um-, în umbră. Îi mulțumesc domnului raportor că a reușit să ne vorbească despre care sunt problemele economice și apoi în ceea ce privește un tarif dual la vămi, va trebui să vedem că în, ca în aviz să mai apară toate acele lucruri cu care mai sunt probleme. Pentru mine e foarte important să își găsească un loc și subiectul Timoshenko acolo, însă cu toții trebuie să fim foarte, atent, foarte atenți că, și să știm că atunci când se va rezolva problema Timoshenko, să nu credem că acest acord va fi dintr-o dată foarte bun și va funcționa. Nu, trebuie să existe relațiile economice bine stabilite în acest acord. Acesta e rezultatul pe care ni-l dorim. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult uh, și, și pentru concizie. Iar acum uh, Helmut Scholz, din partea GUE. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Din nou, un punct foarte important pe ordinea de zi. Îi mulțumesc și eu raportorului pentru prezentare și observațiile pe care le-a făcut și de faptul că e foarte important pilonul ce ține de comerț din acest acord de asociere. E foarte important pentru politica noastră de vecinătate în est, așa înțeleg eu lucrurile. Trebuie să găsim o abordare comună pentru viitorul relațiilor noastre cu Ucraina. Vreau să fac trei observații. Cred că în acest uh, document ar trebui să se spună foarte clar că acest acord cu privire la zona de liber schimb trebuie să fie o parte integrantă a acordului de asociere. Trebuie să existe și o înțelegere democratică, politică a acestui aspect. Iar apoi, în concluzii, dacă vom spunem că 80% din uh, textele legislative fac parte din achiul comunitar, va trebui să vedem cum stă situația. Aș vrea să subliniem faptul că noi avem o responsabilitate foarte mare în ceea ce privește dezvoltarea durabilă economică a Ucrainei. Am vorbit de mai multe ori despre aceste aspecte. Da, Ucraina se află într-o situație foarte complicată și se va afla așa când va trebui să pună în aplicare toate aceste texte legislative comunicare. Și noi trebuie să co- cooperăm, să ne aducem și noi aportul, astfel încât să se ajungă la o stabilizare a dezvoltării în Ucraina. Iar apoi, Trebuie să mă întreb dacă termenele pe care ni le-am propus sunt într-adevăr reale. Am spus în Parlamentul European că ne dorim ca acest acord să funcționeze înainte de intrarea lui în vigoare. Va trebui să vedem care sunt rezultatele negocierilor, care e poziția Consiliului și a Comisiei. Iar apoi urmează să vedem uh, cu ce mai putem veni în amendamente. Astfel, colaborarea a fost foarte bună. Certainly. And now Bella Glad Bella din partea PP, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi aduc și eu aportul. Da, mă bucur că se concentrează acest acord foarte mult pe partea de comerț, pe, vreau să vorbesc despre agricultură. Trebuie să fim foarte atenți. Ucraina este o țară agricolă mare, are granițe cu mai multe state, iar acest lucru înseamnă că comerțul cu produse ar trebui să funcționeze, cu produse agricole ar trebui să funcționeze foarte bine. ceea ce se va întâmpla cu ele va avea o o influență foarte mare asupra producătorilor agricoli din Uniunea Europeană. Ucrainei s-au cerut foarte multe în domeniul agricol. Vorbim de niște produse sensibile de care trebuie să ne ocupăm. De exemplu, grâu, grânele. Să vedem măsurile luate de Ucraina în cazul cerarelor. Există anumite indicii asupra cărora se va ajunge la o scădere a prețurilor grânelor pe piețele europene, iar acest lucru ar putea avea un efect negativ pentru crescătorii de animale din Uniunea Europeană. Zahărul este din nou un subiect important. Ucraina este o țară importatoare și dacă vorbim despre zahăr și produse care conțin foarte mult zahăr, atunci ne vom confrunta cu următorul risc. Probabil, produsele care conțin zahăr din state terțe vor ajunge pe piețele Uniunii Europene prin intermediul Ucrainei iar acest lucru ar duce la o dezechilibrare a pieței zahărului în Uniunea Europeană, care și așa nu se află într-o situație foarte bună. Apoi, în ceea ce privește bunăstarea animalelor, Am văzut ce fel de investiții s-au făcut în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește găinile otoare, care au fost măsurile care au fost luate. Însă în Ucraina, la nivel european, însă în Ucraina nu există astfel de măsuri. Așa că produse precum ouăle, de exemplu, care ar trebui să fie introduse în Uniunea Europeană, nu vor putea fi introduse decât cu niște costuri foarte mari. Deci, din nou, va fi, afectat și, va fi afectată și această componentă pe piața europeană. Trebuie să tratăm aceste produse ca niște produse foarte sensibile. Mulțumesc! Thank you. And finally, Silvana Kochmerin. Silvana Kochmerin, din partea de acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să-i mulțumesc domnului raportor pentru abordarea sa și nu mai pot să adaug prea multe la ceea ce s-a spus uh, până acum. Pentru Uniunea Europeană, acest acord este unul foarte important, atât acordul de asociere cât și acordul de liber schimb, pentru că uh, Ucraina este un partener, dar și o provocare uh, pentru noi. Este o țară pe care am dorit să uh, ne aducem mai aproape. Recunoaștem beneficiile economice care ar exista pentru ambele uh, părți. Prin urmare, ar fi interesant să vedem uh, din partea Comisiei dacă s-au făcut progrese în legătură cu chestiunile controversate. Ați spus de asemenea că vorbim despre uh, restructurarea și modernizarea Ucrainei. Uh, e greu să ajungi uh, într-un astfel de domeniu la un echilibru politic, pentru că trebuie să te mai referi și la uh, democrație, la valorile Uniunii Europene, uh, care cred eu sunt foarte uh, importante. Însă, în ceea ce privește relația cu Rusia, uh, Ucraina rămâne un uh, element uh, important. Aș dori să uh, văd dacă calendarul poate fi uh, respectat, pentru că acesta e esențial. Dacă ne gândim puțin la ultimele ierni pe care le-am trăit și dacă ne ducem aminte uh, ce s-a petrecut atunci, atunci ne putem da seama cu ce ne-am putea confrunta la sfârșitul lui uh, septembrie sau peste câteva luni. Aș dori să vă mai spun încă ceva, însă acum voi vorbi uh, germană pentru că mă voi adresa domnului Casparin. Vreau să spun că sunt de acord cu evaluarea acestuia în ceea ce privește evenimentele juridice de acum din Ucraina, trebuie să fim atenți ce se întâmplă acolo și să găsim un echilibru bun și în acest subiect. Uh, Cred că raportorul uh, se va referi la toate aceste aspecte într-o manieră coerentă și astfel uh, vom putea ajunge la concluzii rapide și ne vom putea relua la activitatea așa cum trebuie aici în Parlament. Mulțumesc! Mulțumim. Acum Comisia are cumva vești în legătură cu evoluția negocierilor. Domnul Filip Cuiso. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă repeta cele spuse de ceilalți oratori, inclusiv domnul Zaleschi, pentru că în comisie împărtășim uh, în întregime afirmațiile și analizele care au fost prezentate. Aș dori să fac doar câteva observații. Domnule Zaleschi, sunt uh, complet de acord cu ceea ce spuneați, cu excepția unui uh, mic aspect uh, care vizează faptul că în decembrie am putea să parafăm acest acord. E un obiectiv politic care vizează acordul de asociere. Sunt astfel, altfel de acord cu tot ce s-a spus în legătură cu acordul de liber schimb uh, și în legătură cu reforme. Deci nu revin la aceste subiecte. Apoi, uh, un aspect care s-a repetat de două ori uh, e cel al energiei. Voi prezenta puțin ceea ce s-a întâmplat ieri. Pot să vă spun că comisarul responsabil pentru comerț a spus uh, prim vicepremierului uh, Ucrainei că uh, nu se va semna un astfel de acord dacă nu va exista un capitol care să vizeze energia pentru a evita crizele precum cea de acum doi ani. Pot să vă spun că partea ucraineană a acceptă acest punct și că ne putem îndrepta uh, spre un acord în ce privește acest subiect. Cât privește Rusia și strategia legată de acest acord, uh, cu toții uh, înțelegem situația. Parlamentul în mai a fost foarte clar, a adoptat o rezoluție prin care sublinia clar că, își dorește, că țara își dorește în primul rând un acord de asociere cu noi, de liber schimb și apoi o relație bună cu Rusia. Văd că timpul trece repede, așadar mai am o singură observație. Cât privește negocierile um, ca atare, uh, ieri uh, comisarul de Gucht, responsabil pentru comerț uh, și comisarul responsabil pentru agricultură, au purtat o discuție cu domnul Gruiev prin vicepremierul Ucrainei. Semnalele acestei întâlniri au fost foarte pozitive, mai ales în măsura în care partea ucrainiană a acceptat să ia în calcul ceea ce noi consideram uh, a fi uh, o uh, linie de netrăcut, aceste aspecte de care nu ne putem atinge în negocieri. E vorba despre capitolul consacrat problemelor energetice, și uh, capitolul uh, agriculturii. Și aici revenim la problema zahărului. Uh, am încadrat uh, uh, concesiile făcute uh, cu privire la uh, zahăr și am obținut practic un fel de carusel, circulația zahărului prin Ucraina spre Uniunea Europeană. Am ținut aici un acord. Cât privește uh, domeniul industrial, am obținut un acord de principiu din partea ucrainilor pentru uh, liberalizarea automobil, ceea ce era un aspect uh, foarte important. Deci a existat o reuniune pozitivă ieri și uh, ne gândim că am putea respecta uh, calendarul uh, evocat de unii sau de alții în această dezbatere, deci să avem un acord până la sfârșitul anului. Mulțumesc! Deci avem vești bune. Domnule Zaleschi, ceva remarci pentru a conchide? Kilka kwestii, care tutaj Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund la o parte din, întrebă din întrebările care mi-au fost adresate. Domnul Cutaș a spus cât de important este ca Ucraina să fie membră din Organizația Mondială a Comerțului. Da, acesta este un prim pas într-o direcție spre o liberalizare mult mai extinsă, și anume Ucraina să aparțină OMC-ului. Aceasta ar deschi- a deschis piața ucrainiană. Această liberalizare va fi și mai bine uh, extinsă prin, aparte, prin acordul cu Uniunea Europeană. Apoi, în ceea ce privește transparența în administrația ucrainiană, da, este un punct foarte important pentru noi. Apoi, domnul Caspari, doamna Kochmerin. uh, au spus despre următoarele, despre drepturile cetățenilor, respectarea drepturilor cetățenilor. În cazul Iuliei Timoșenko lucrurile nu au stat așa. E foarte important să vorbim de posibilitățile de dezvoltare în mediul de afaceri. Nu vorbim doar de drepturi politice. Vorbim despre legislația care există în domeniul afacerilor. Aceasta trebuie să fie îmbunătățită și am trimis un semnal foarte clar și noi, Parlamentul European și Uniunea Europeană. Apoi, Uh, țară de tranzit pentru gaz. Da, apare și acest aspect. M-am bucurat să aud ce a spus reprezentantul Comisiei Europene și anume despre garanții în ceea ce privește tranzitul gazului rusesc care ajunge spre vestul Uniunii Europene. Acesta este punctul cel mai important pentru noi, să spunem așa. Am discutat și acest aspect. Însă, acest lucru mai înseamnă și că noi vorbim aici despre o relație specială, o relație morală între Uniunea Europeană și Ucraina. Încercăm să construim o astfel de relație. Mai ales atunci când vorbim despre un instrument al politicii ruseci și anume gazul. Am mai cunoscut această situație politica din domeniul gazelor. Rusia a încercat să oprească Ucraina să semneze acest acord privind zona de liber schimb. Eu sunt convins că trebuie să sprijinim următoarea poziție. Ucraina trebuie să se apropie de Uniunea Europeană standardele în ceea ce privește comerțul cu gaze din Ucraina să fie mai aproape de standardele care există în Uniunea Europeană și același lucru e valabil și pentru relația cu Rusia. Cred că Comisia Europeană nu trebuie să aștepte să vadă ce se întâmplă. Mă refer aici la negocierile privind prețurile în domeniul gazelor. Noi trebuie să oferim sprijin Ucrainei, desigur, dacă aceasta ne permite să o ajutăm. Relațiile între Ucraina și Rusia trebuie să intre pe un făgaș normal în ceea ce privește importul de gaze. Apoi o altă întrebare. Mi-a fost adresată de domnul Scholz și e foarte importantă posibilitatea ca Ucraina să poată implementa actele legislative. Da, se pune întrebarea dacă avem destul timp pentru negocieri, dar apoi se pune încă o întrebare dacă Ucraina poate într-adevăr să implementeze acest acord. Experiența noastră în acest domeniu nu a fost cea mai bună. Ucraina semnat deja de mai multe ori acorduri, însă după aceea s au întâmpinat mai probleme la implementare. Așa că acum e foarte important să întrebăm deja Ucraina cum își propune să implementeze acest acord. Cum va face reformele de care e nevoie. Până acum nu există un serviciu de coordonare, nu există un birou pentru integrare europeană. Același lucru s-a întâmplat în Polonia acum câțiva ani. Apoi, nu există nicio autoritate care să fie responsabilă cu implementarea acquis comunitar. În Ucraina începe astăzi o dezbatere despre bugetul pentru anul viitor. Există ceva prevăzut în buget pentru această implementare? Cred că nu. Cred că negocierile vor fi încheiate în curând. Însă, ce care va fi etapa viitoare? Ce se va întâmpla? Cred că, în primul rând, acest acord trebuie să fie unul interim, iar apoi vom vorbi despre implementare. Apoi s-a vorbit despre agricultură. Aici există un conflict de interese între cumpărătorii din Uniunea Europeană care au nevoie de o deschidere mai mare a pieței europene și, a, și în ceea ce privește produsele agricole din Ucraina. Iar pe, pe cealaltă parte sunt fermierii din Ucraina. Cred că aici Comisia a ajuns la un compromis în ceea ce privește cele două interese. Ucraina este o țară care poate să-și crească foarte mult capacitatea agricolă să vedem care sunt problemele mondiale în ceea ce privește alimentele. Vorbim foarte mult despre securitatea alimentelor și partea Ucrainei în această problemă este foarte mare. Pentru că Ucraina, prin apartenența la zona de liber schimb, trebuie să-și ia niște obligații și în ceea ce privește domeniul agricol, și anume să fie crescută calitatea alimentelor, astfel încât Ucraina să poată exporta alimente de o calitate mai bună pe piețele mondiale. Imediat ajung spre sfârșit. Cazul doamnei Timoșenko. Da, e foarte important că trebuie să avem o poziție foarte clară în acest sens. Însă sper că această problemă se va rezolva cât de curând. Mulțumesc! Thank you very much. Draft. Mulțumesc foarte mult! Proiectul de aviz se regăsește în dosarele dumneavoastră. Termenul limită uh, de înaintare amendamentelor expiră mâine la ora 6 după amiază. Trebuie să ne mișcăm uh, foarte repede cât privește următoarele puncte. 11 și 12, mai, preci, mai precis pentru că punctul 13 ne va uh, lua mai mult uh, timp. Punctul 11 de pe ordinea de zi este din nou uh, un aviz uh, pentru AFET, uh, recomandări către Consiliu și Comisie uh, cu privire la negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană și Georgia. E un uh, raport similar cu cel uh, pentru Ucraina. Luăm în considerare acum proiectul de aviz care se regăsește în dosarele dumneavoastră. Raportorul nu este prezent. Uh, prin urmare, doamna raportor va fi înlocuită de un alt membru din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Doamna Andrichen, după cum vă dați seama, nu a putut fi prezentă. Domnul Caspari trebuie să uh, plece urgent uh, de la această întâlnire. Primar voi fi eu mesagerul și voi încerca să fiu succint așa cum ne-ați indicat. Cu toții știm că Georgia este un partener important al Uniunii Europene în regiune. Este probabil statul care a făcut cele mai mari progrese pentru o societate democratică deschisă. Uniunea Europeană este pentru Georgia uh, principalul partener uh, comercial. Așadar, e foarte important pentru ei și pentru noi uh, să păstrăm aceeași direcție, același ritm. Uniunea Europeană și Georgia deja au un parteneriat, un acord de cooperare din iulie 1999. Cele două părți au intrat într-un acord bilateral de asociere care a presupus existența uh, unui acord uh, cuprinzător și vast de liber schimb. E important, uh, așadar, pentru Georgia să continue să progreseze pe calea relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. Din păcate, nu s-au înregistrat mari progrese. Negocierile uh, pentru acest uh, acord cuprinzător de liber schimb uh, au început în 2010, acum ceva vreme, deci. Dar în acest moment nu putem să raportăm vreun progres. Doamna Andrichiene speră că până la următoarea discuție din septembrie se vor înregistra evoluții cu privire la acest dosar. Dânsa este gata să promoveze uh, acest acord uh, cuprinzător de liber schimb cu Georgia, care este important pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul nostru, pentru că este un angajament pe care ne l-am luat uh, pentru parteneriatul estic. Cum spuneam anterior, Georgia este um, una dintre statele care, în ciuda conflictelor cu care s-a confruntat, um, asigură cetățenilor uh, o paletă largă de uh, drepturi care sunt respectate. Se respectă drepturile omului și acest lucru este uh, o prioritate pentru Parlamentul European. Mulțumesc. Domnul Cutaș, din nou aveți cuvântul. Câteva minute doar. Mulțumesc, o să fiu foarte scurt. Ca și în cazul Ucrainei, cred că Georgia este un partener important al Uniunii Europene și de asemenea cred că avem un interes strategic în uh, regiune în a asigura stabilitatea și prosperitatea Georgiei. În acest sens, perspectiva unui acord de asociere demonstrează că ambele părți și-au luat angajamentul pentru a-și consolida relația. Cred că Georgia este pe drumul cel bun, însă mai are multe progrese de realizat pentru a îndeplini recomandările formulate de Comisia Europeană. Și mă refer în primul rând la barierele tehnice în calea comerțului, măsurile fitosanitare, politica în domeniul concurenței și drepturile de proprietate intelectuală. Totodată, cred că Georgia trebuie să aloce resursele financiare necesare pentru continuarea reformelor legislative și instituționale de adaptarea la acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. De asemenea, trebuie să urmărească perfecționarea legislației, eficientizarea instituțiilor și asigurarea unor standarde ridicate de control a calității produselor sale. Prin intermediul amendamentelor pe care le voi depune, practic voi sublinia și importanța comerțului echitabil, al dezvoltării durabile, al garantării drepturilor omului, a standardelor de muncă și a bunei guvernanțe în cadrul negocierilor pentru acordul de asociere. Vă mulțumesc! Thank you. Now, Mulțumesc. Acum doamna Muscardini. Foarte rapid, domnule președinte. Cred că pentru toate părțile fostei Uniuni Sovietice, care sunt acum independente și cărora li s-au impus foarte multe uh, restricții în timpul regimului sovietic, ar trebui să facă obiectul uh, preocupărilor noastre. Însă trebuie să existe oarecare uh, mențiuni în ceea ce privește produsele agricole. Trebuie să avem încrederea totală că nu există o manipulare greșită a deșeurilor deșeurilor toxice. Trebuie să ne asigurăm că aceste țări nu au făcut teste nucleare pe teritoriile lor sau că nu au deșeuri nucleare în apropiere. Dacă rezolvăm aceste probleme, atunci vom aproba aceste acorduri mai rapid și atunci acest lucru va fi util și pentru aceste țări, pentru că vor putea să reutilizeze terenurile respective nu vrem ca în câțiva ani să ne confruntăm uh, cu niște probleme despre care nimeni nu a vorbit și pe care nimeni nu le-a abordat, probleme care sunt periculoase atât pentru Ucraina cât și pentru cetățenii europeni. Mulțumesc. Domnul Filip Cuison, din nou, aveți cuvântul. De, da. această dată voi fi mai rapid decât în cazul Ucrainei și în această privință sunt în mare parte de acord cu ceea ce au spus uh, eurodeputații. Am însă câteva elemente mm, factuale legate de sugestiile făcute de raportor, dar voi discuta oricum și la nivel bilateral uh, cu dumnealui. Vroiam doar să vă spun că în ceea ce privește acordul de liber schimb uh, cu Georgia, este ca și în cazul cu Ucraina. Există o agendă de reforme pe care aceste țări trebuie să le realizeze. Și când aceste reforme vor fi suficient de uh, avansate, ne vom uh, angaja în acordurile de liber uh, schimb. Domnul Scholz uh, spunea că aceasta privește o mare parte din acheul comunitar, pentru că ține de integrarea economică. Eu vă invit să uh, urmăriți summitul pentru parteneriatul estic, care va avea loc săptămâna viitoare, când va exista o declarație declarație comună între Uniunea Europeană și cei șase parteneri. Și uh, în privința Georgiei suntem foarte clari. Dacă Georgia este dispusă să uh, finalizeze reformele pe care i le-am recomandat, suntem dispuși să începem negocierile în următoarele luni. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, revenim la raportor pentru observațiile finale. Nu aveți observații finale? Foarte rapid. Ascultam intervențiile dumneavoastră și apreciez toate comentariile. Știu că doamna Andrichiene ar fi cu siguranță de acord cu primul vorbitor, pentru că Georgia îndeplinește toate condițiile tehnice și cerințele necesare ale acordului uh, de liber schimb cuprinzător și aprofundat. De asemenea, sunt de acord cu doamna Muscardini că trebuie făcute verificări, uh, controle pentru a verifica progresele făcute, dar având în vedere progresele din ultimii ani, uh, nu-mi imaginez că vor exista dificultăți în implementarea de către Georgia acestor măsuri pentru continuarea progresului în scopul încheierii acestui acord atât de important pentru Georgia. Mulțumesc aveți proiectul de raport. Termenul uh, pentru amendamente este mâine, ora 6 după amiază. Să trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, modernizarea serviciilor vamale. Este un aviz pentru IMCO. Comisia pentru Piața Internă. Este vorba despre examinarea proiectului de aviz pe care îl regăsiți în dosarele dumneavoastră. Raportorul nostru este doamna Cristiana Muscardini, care aș dori să-i dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să am o intervenție succintă pentru că am vorbit uh, deja în această comisie despre acest subiect și am discutat uh, și uh, în, pre- în pre- prezența lui De Cucht. Oricum, este un aviz foarte important și cred că este important ca acesta să prevadă clar că vămile, care de fapt sunt la urma urmei granițele externe ale Uniunii Europene, reprezintă o um, barieră care are ca scop protejarea consumatorilor și prevenirea intrării de bunuri uh, ilegale sau contrafăcute în Uniunea Europeană. De aceea, cred că este important uh, ca armonizarea lor uh, să, să fie avută în vedere. Competitivitatea comercială a Uniunii Europene este la fel foarte importantă. Trebuie să existe însă diferențieri în funcție de sistemele vamale folosite de fiecare țară. Și am să vă dau un exemplu. Uneori avem uh, o anumită uh, cotă de TVA, în alte țări cota de TVA este diferită și un exportator din afara Uniunii Europene va căuta, evident, uh, soluția cea mai puțin costisitoare și chiar dacă aceasta ar putea să um, ducă la anumite probleme. Și uh, Cred că de aceea este foarte important să avem consecvență în ceea ce privește granițele. Trebuie să avem o mai mare armonizare a sistemelor vamale, astfel încât legislația Uniunii Europene să fie aplicată în mod consecvent. Iar respectul pentru consumatori uh, trebuie să fie asigurat. Apoi uh, există și acorduri multilaterale, iar acest uh, sistem este extrem de important. Vă rog, două minute, doamna Andres Barea. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi uh, citi ceea ce colegul meu Suste vroia să spună. În primul rând îmi cer scuze pentru că nu am putut să fiu prezent și aș dori să-i transmit uh, doamnei uh, Muscardini mulțumirile mele pentru acest aviz, pentru că este un subiect foarte important. Este un aviz pentru Comisia IMCO. În 2008 uh, a fost adoptat un cod vamal comun modernizat Domnul președinte, puteți vă rog să vorbiți mai rar? Recent uh, a existat o creștere considerabilă a volumului comerțului internațional, iar aceasta a condus uh, la întărirea importanței vămilor pentru Uniunea Europeană. Este esențial să garantăm uh, protecția granițelor pentru a preveni pătrunderea în Uniunea Europeană a bunurilor ilegale sau a bunurilor periculoase sau a celor care nu respectă drepturile de proprietate intelectuală. În calitate de raportor din umbră, sunt uh, de acord cu propunerile uh, și recomandările raportorului. Trebuie să avem văm mai eficiente, trebuie să reducem birocrația și trebuie să să garantăm un nivel ridicat de siguranță și securitate. Ar trebui de asemenea să, să armonizăm standardele naționale astfel încât să avem același nivel de calitate în toate statele membre. Și evident trebuie să modernizăm procedurile vamale și să folosim noile tehnologii uh, disponibile. Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană va trebui să investească uh, Uh, în uh, aceste domenii, la fel și statele membre. De asemenea, trebuie promovată cooperarea internațională și avem nevoie și de cooperare bilaterală cu principalii noștri parteneri comerciali. În plus, trebuie să lucrăm și la nivel multilateral Trebuie să colaborăm cu Organizația Mondială a Vămilor și cu Organizația Mondială a Comerțului pentru a facilita comerțul internațional. Aș fi uh, foarte încântată să colaborez cu raportorul și cu alți uh, raportori din umbră și sper că vom putea să ajungem la un text comun pe care toată lumea să-l poată aproba. Mulțumesc foarte mult! Acum Silvana Kohmerin, vă rog. Mulțumesc, Um, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest uh, text. Am foarte puține de completat, două elemente de fapt. Le voi prezenta și sub formă de amendamente, dar vreau acum să le menționez pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește raportarea orală la vamă, este o practică care se folosește în anumite state membre. În documentul Comisiei nu mai apare acest aspect, deși cred că este unul important. A existat un schimb de scrisori între Comisie și Comisia IMCO și cred că exemplele făcute de domnul Șemeta acolo nu sunt foarte bune pentru că vorbea și despre importuri private se folosea următorul argument pentru renunțarea la această anunțare la vamă, care nu era bun. Ar trebui ca această practică să fie păstrată. Acesta este un punct pe care îl voi ilustra prin intermediul unui amendament. Apoi, încă un subiect despre care se tot discută – și anume introducerea de niște uh, reguli, liste cu reguli, definiția de unde vine un, uh, un produs. Aici s-a ajuns la un compromis foarte, foarte complicat. Uh, în proiectul comisiei se pune sub semnul întrebării acest aspect și de aceea aș dori să știu dacă veți aduce un amendament legat de acest aspect. Mulțumesc! you. Um... Moving to the Commission, Monsieur. Trecem acum la intervenția Comisiei, domnul Grave, de la Taxud. Mulțumesc Comisiei, președintelui său și raportorului pentru contribuția pe care o reprezintă acest uh, raport. Comisia se bucură să vadă că această comisie uh, recunoaște rolul crucial pe care îl joacă vămile în protejarea societății câte vreme facilitează uh, comerțul uh, uh legal. Cum spunea și domnul raportor, vămurile uh, sporesc uh, controlele pentru a reduce riscurile pentru sănătate, siguranță, securitate și mediu. Uh, Vămile joacă un rol important în protejarea economiei Uniunii Europene, de exemplu atunci când uh, susțin drepturile de proprietate intelectuală. Vămile se află în poziția privilegiată de a desfășura această sarcină de a supraveghea uh, fluxurile comerciale. Comisia este hotărâtă să modernizeze legislația care vizează vămile și să ofere uh, legi pentru comerț uh, mai uh, ușor de implementat, mai ușor de înțeles că în uh, cadrul deciziilor ECOSOC. Implementarea inițiativei care vizează vămile nu este încă completă și Parlamentul ne-a informat că s-ar putea să existe o amânare a aplicării tabelelor de scoruri pentru vămi. Există hotărârea de a uh, parcurge totuși toți pașii necesari pentru această modernizare. În ce privește alte aspecte mai uh, precise din raport, de exemplu, uh, interzicerea anumitor taxe vamale, activitatea este în uh, desfășurare. La fel și în ceea ce privește gestionarea riscului, uh, controlul vomilor, uh, gestionarea frontelor externe și așa mai departe. S-au făcut remarci de către eurodeputați cu privire la problemele care vizează TVA-ul la import sau declarația verbală, cum am înțeles din ultima intervenție. Aceste probleme sunt luate în considerare, mai ales ultima dintre ele, căci aici a existat uh, o bună comunicare între Parlament și Comisie. Vă asigurăm că vom putea găsi o soluție care să se alinieze cerințelor de mediu și care să uh, asigure uh, anumite facilități pe cei, pentru cei care ar trebui să beneficieze de pe urma acestor măsuri. Trebuie să găsim un bun echilibru între protecția necesară și facilitarea uh, adecvată. Acest uh, echilibru va fi binevenit. Mulțumesc! Ultima remarcă a raportorului, doamna Muscardini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor care au intervenit, uh, pentru că observațiile lor pot să ajute la îmbunătățirea uh, acestui raport. Aș dori să reamintesc Comisiei că acest subiect este foarte important, nu putem să-l amânăm la nesfârșit, trebuie să ajungem la niște concluzii, să rezolvăm problema. Vămile de la frontierele externe reprezintă singura posibilitate pe care o avem pentru a uh, opri intrarea bunurilor ilegale sau falsificate în Uniunea Europeană. Dacă avem sisteme diferite, Uh, diferite abordări, atunci uh, e clar că nu putem să oferim uh, cetățenilor aceleași garanții. De aceea trebuie să existe o abordare unificată pentru vămi. Și toate acestea pentru ca piața internă să funcționeze așa cum trebuie. Dacă nu ne pasă cum funcționează piața internă, atunci putem lăsa vămile exact așa cum sunt, să se aplice reguli diferite de la o vamă la alta. Termen de înaintare a amendamentelor mâine ora 6, spune domnul președinte. Data de adoptare în comisie 11 octombrie. Haideți să trecem la punctul 13, acord între Uniunea Europeană și Maroc uh, cu privire la liberalizarea reciprocă a măsurilor ce vizează produsele agricole și produsele de pescuit. Am planificat pentru astăzi un al doilea schimb de opinii cu vorbitori externi. În iulie am avut un prim schimb de opinii cu actorii politici, iar pentru astăzi avem alături de noi pe domnul Andreas Gongoran, care este secretar uh, provizoriu și coordonator al, uh, al um, unei organizații agricole din Spania. Domnul George Urdo, care este director general al pieței de, de la Saint-Charles-Pépignon, Franța, și doamna Angelique de la E, președintă a Federației Franceze a producătorilor agricoli. Tot din Franța. Mai avem alături de noi pe eh, domnul Fredo Infanti de la Serviciul European de Acțiune Externă și pe domnul Nisco, Nicola Verle de la DG Agri în poziția lor de președinte și vicepreședinte ai sub Comisiei pentru agricultură și pescuit, eh, ai comisiei eh, Uh, comune Uniunea Europeană, mă rog. Domnul Sfanti și domnul Verli ne vor spune câte ceva despre modul în care Uniunea Europeană pot, uh, poate să se asigure că acest uh, acord ar putea fi aplicat așa cum trebuie. L avem al și pe domnul John Park, care este director pentru relații internaționale la DigiAgri. Haideți să schimb, începem acest schimb de opinii. Ascultându-i pe oaspeții noștri, dau uh, câte 5 minute de intervenție fiecărui vorbitor, după care vom deschide dezbaterea pentru membrii noștri. După aceea voi da cuvântul uh, domnului Fanti și domnului Verle, apoi comisie și în cele urmă domnului raportor pentru concluzii. Pentru a conchide, vom decide supra calendarului care încă nu a fost supus unei decizii. Domnul Gongor are cuvântul. Dânsul din Spania, de la organizația pe care am uh, menționat-o deja the organizations of farmers. E vorba de organizație a fermierilor. Sí. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Eh, mi nombre... Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Mă numesc Andrei Gongora. Mă ocup de sectorul legat de fructe și legume din Asociația Fermierilor din Spania. Doresc să încep prin a mulțumi acestei comisii pentru invitația de a face parte la acest schimb de opinii. Sper că ceea ce vă voi spune vă va ajuta și vă va mm, impulsiona să luați decizia potrivită în chestiunile pe care le examinați. Eu sunt un agricultor, lucrez, locuiesc în Almeria, în sud-estul Spaniei și mă ocup cu creșterea de fructe și legume. Sunt, al treilea, sunt a treia generație a familiei mele care se ocupă de acest tip de cultivare. Acest sector suferă mult acum, vorbim de o criză care ar putea să se acutizeze prin intermediul acestui uh, acord. Am vrut să-mi exprim aceste îndoieli pe care le am în cele cinci minute care mi-au fost puse la dispoziție. Ar fi o lovitură foarte puternică pentru zona mediteraneană să se semneze un asemenea acord, pentru că nu vine cu nimic bun pentru consumatori sau pentru cei de pe cealaltă parte, marocanii, aceia care produc fructe și legume pentru export și produsele lor vor fi afectate de acest proces de liberalizare. Dați-mi voie să subliniez faptul că subiectul care se discută despre astăzi nu e acordul despre roșii despre care s-a discutat în trecut, ci vorbim de o liberalizare a tuturor speciilor de fructe și legume care sunt exportate din Maroc în Uniunea Europeană. Există, bineînțeles, o legătură și cu roșiile, dar nu despre asta e vorba. Aș dori de asemenea să vă dau niște cifre. Cifre pe care dumneavoastră le-ați putea folosi pentru a vă da seama de importanța acestui sector în România. Folosim doar 3% din terenul arabil al Uniunii Europene. Avem 1,4 milioane de sperme, acest lucru vă va arăta numărul de oameni care lucrează în acest domeniu, numărul de slujbe în acest sector și anume 17% din producția agricolă din Uniunea Europeană, peste 100 de milioane de euro. Este cel mai mare sector agricol din Uniunea Europeană și mă refer aici la creșterea animalelor. Este mai ridicat decât în cazul cerealelor, laptelui și așa mai departe. Așa cum am spus, avem un 1,4 milioane de ferme, foarte mulți angajați, sunt oameni care depind de aceste slujbe. Totul începe cu producția noastră de fructe și legume. În Spania, în partea mea de țară, acest sector este deosebit de important, 4,7 miliarde de euro, adică, 3, adică 38% din producția agricolă totală își are izvoarele aici și nu beneficiem de niciun fel de sprijin. Se plătesc doar 3% din asistența pentru PAC, pentru sectorul nostru, așa că noi ne primim toți banii, de fapt, de pe piață. Deși ne bucurăm doar de aceste 3%, noi generăm 4% din toate locurile de muncă în agricultură din Spania. Adică, cum vă spuneam înainte, trebuie să trăim de pe piață. Acest lucru înseamnă că orice fel de deschidere ne va destabiliza, va destabiliza piața internă europeană și va fi o lovitură pentru veniturile noastre, dar și pentru crearea de noi locuri de muncă. Ce cerem noi? Noi cerem să țineți cont de aspectele pe care vi le-am menționat astăzi și și de alte puncte. Așa cum am spus înainte, suntem conștienți de importanța agriculturii. Noi, ca fermieri, suntem conștienți și de cât de important e să fie păstrate legăturile comerciale cu Africa de Nord, cu Marocul. E important să avem acorduri. Da, însă aceste acorduri trebuie să vină și cu niște garanții pentru viitor, pentru viitorul european, cel african. Uh, da, și mă refer aici și la cetățenii din Maroc, însă prin acest acord nu sunt protejați nici cetățenii europeni, nici cei marocani. Studiile de impact făcute de comisie arată ele însele care ar fi consecințele pentru agricultură când vorbim despre liberalizarea comerțului în zona mediteraneană. Există studii specifice care vizează Marocul. Cei care vor pierde vor fi cu siguranță cultivatorii de fructe și legume. Nu vom putea să facem față com concurenței cu aceste mărfuri. Liberalizarea sectorului agricol, așa cum am spus și înainte, trebuie să țină cont de următorul fapt. Va veni în beneficiul uh, cetățenilor din Maroc sau nu? producția din Maroc și din uh, Sahara de Vest e pe mâna unor companii foarte mari, unor companii multinaționale, de multe ori finanțate din bani, finanțate la nivel european. Dar acestea nu vin în beneficiul oamenilor, ci nu. Vom vorbi despre o producție excesivă care va fi redistribuită pe piața locală și care nu face decât să afecteze în mod negativ producătorii locali. Da, domnule președinte, imediat voi termina. Liberalizarea comerțului nu a ajutat nici în ceea ce privește promovarea drepturilor civile și democratice la aceste ferme. Deci parte din acord ar trebui să se axeze și pe acest aspect. Îmi pare rău, am terminat. Domnul președinte, acum domnul Jourdan, director director general din Franța. Aveți cuvântul. președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, trebuie uh, să precizez faptul că Sonjele Internațional este uh, centrul de desfacere cel mai important din uh, Europa, primește produse pe care le desface apoi spre Franța și Europa. Este practic o piață dominantă pentru fructele din Spania, pentru fructele din Maroc și pentru alte fructe care vin din destinații mai puțin importante. Acest acord, uh, evident, uh, dorește să integreze statutul uh, special al Marocului, care beneficiază deja de un statut privilegiat. Se dorește însă o mișcare spre o liberalizare totală. Trebuie însă să se țină cont de specificitățile pe care le-ar putea presupune acest acord pentru producători. Această liberalizare va permite tuturor exportatorilor europeni să beneficieze de piața marocană, pentru că în sectorul produselor agricole știm foarte bine că o liberalizare imediată a 45% a fost acordată în valoare uh, și uh, de 78% pentru 12 uh, ani. Evident, vorbim despre o deschidere pentru piața europeană care este de 55%. Trebuie să ne aducem aminte faptul că acest acord va permite o deschidere reală uh, la nivelul Uniunii Europene, mai ales într-o țară în care um, modul de consum se schimbă rapid, o țară marcată de asemenea de o puternică creștere demografică. Nu trebuie să uităm faptul că acordul de concesie uh, semnificativ uh, pentru uh, cereale oleaginoase și fructe și legume presupune că pentru prima dată exporturile se vor putea face fără rezerve. Mai mult, important este să se sensibilizeze Uh, publicul cu privire la filie, la filie, filie era de import uh, legume, fructe din Maroc. Până acum uh, a existat o limitare a acestor fluxuri. Principiul complementarității a fost respectat pe cele două maluri ale Mediteranei prețul de intrare a fost asigurat, s-au respectat uh, regulamentele internaționale în ceea ce privește aspectele sanitare și fitosanitare. Dacă îmi permiteți, uh, aș dori să mă refer la acordul existent. Trebuie reamintit mai întâi faptul că echilibrul comercial astăzi între Maroc și Uniunea Europeană uh, favorizează bineînțeles, Uniunea Europeană, 12,7 miliarde de produse la export contra 7,3 milioane de produse la import. Trebuie să reaminti faptul că uh, avem 1,2 milioane de uh, tone uh, care țin de sectorul fructe-legume și aici 800.000 de, de, 800 de, de tone revin, Uni, revin Uniunii Europene. Practic vorbim despre 65% dintre produsele care se vor vehicula pe teritoriul Uniunii Europene. Astăzi putem spune că ne dăm seama că avem de face cu o creștere a traficului, însă uh, acest aspect este relevant mai ales, mai ales pentru traficul uh, uh, spaniol. Am asistat la o creștere de 20% în acest sector în ultimii ani și o creștere mai puțin semnificativă de 4% în ceea ce privește fructele din Maroc. Trebuie reamintit faptul că acest acord nu aduce profituri marilor grupuri marocane. Uh, Există grupuri de producători care s-au uh, afiliat pentru a beneficia de posibilitatea de a folosi uh, împreună mijloace logistice. Comisia a desfășurat tot felul de activități și uh, pot să vă spun că s-a pus la punct un sistem unic în Europa și anume o bază de nată care ne permite să cunoaștem în timp real uh, care este uh, num- totalul fructelor importate. Uh, Putem spune de asemenea că astăzi nu există niciun fel de depășire um, a unor um, uh, praguri uh, tarifare. Până la urmă nu s-au acoperit nici alte produse care nu făceau obiectul acestui acord. Uh, prețul de intrare al produselor are reflect de reglementare și am pus la punct un mecanism de stabilizare al pieței așadar. Avem însă o problemă importantă și anume uh, reglementarea sanitară și fitosanitară. Trebuie să știm faptul că studiile care au fost desfășurate în ultimii ani uh, demonstrează faptul că neconformitățile uh, nu sunt mai puțin importante pentru Maroc decât pentru celelalte state teze sau pentru statele membre. Noi am pus la punct un sistem de analiză a calității și am notat neconformitățile, care sunt uh, de 3,2% în ceea ce privește statele terțe. Uh, și, în aceeași măsură, aș dori să spun, domnule președinte, următoarele. Asistăm la o criză foarte gravă și Vreau să spun că s-au emis cifre în acest context care discriminau uh, uh, o anumită origine sau uh, un anumit produs și asta în detrimentul consumatorilor. Trebuie doar să redinamizăm sectorul nostru și să ne asigurăm că putem consuma toate produsele fără riscuri pentru sănătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum doamna de la E, care care este președinta Federației Franceze a FNS. Aveți 5 minute la dispoziție. Bună ziua, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că ne-ați primit și pentru că ați acceptat această discuție cu privire la acordul între Uniunea Europeană și Maroc. Este clar că um, nu voi uh, repeta ceea ce a spus uh, colegul meu din Spania, pentru că împărtășesc uh, tot ceea ce a spus dumnealui, însă mă voi concentra pe producția de roșii, care este foarte importantă în Franța și care este prima afectată de revizuirea acestui acord. Roșiile sunt primele produse exportate din Franța și bineînțeles că există efecte și asupra altor producții de legume. În ceea ce privește acordul de liber schimb, mai mult de jumătate din volumele de roșii importate în Franța provin din Maroc. Iată ce, cât sunt de importante aceste produse și cât este de important echilibrul pe piața noastră și în special pe piața de mm, uh, roșii, produse în seră. Noi am vrea să semnalăm astăzi faptul că conținutul acestui acord este împotriva echilibrului piețelor noastre. Oricum, în ultimii ani, în acordurile precedente, am constatat că prețurile de intrare au fost îmbunătățite și că contingentele acordate Marocului au fost, din păcate, depășite cu regularitate. Și aveți uh, la dispoziție câteva date care confirmă ceea ce v-am spus. De altfel, clauza de salvgardare care era prevăzută anterior este complet ineficientă și uh, nu servește la nimic. De asemenea, aș vrea să subliniez ce reprezintă sectorul de producție în seră în uh, Franța și în Uniunea Europeană. Acesta reprezintă un număr de locuri de muncă foarte important, 40 de mii de locuri de muncă directe și indirecte în Franța, iar uh, în cea mai mare parte a timpului sunt uh, locuri de muncă puțin slab calificate și ne punem întrebări legate de impactul pe care îl va avea acest acord în contextul de criză economică și financiară cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față. Înainte de semnarea oricărui acord, cred că ar trebui să se facă un studiu de impact pe plan economic și social în zonele producătoare. Pentru, producțiile de, pentru producția de legume, serele reprezintă unul dintre sectoarele cele mai dinamice și mai inovatoare. Acestea reprezintă instrumente care au permis optimizarea anumitor componente ale producției. Este vorba de confortul la locul de muncă, un subiect care este adesea puțin abordat în discuțiile legate de agricultură. Este important ca în momentul de față agricultura oferă locuri de muncă uh, în condiții acceptabile care țin cont de așteptările societății în care trăim. De asemenea, aceasta este o modalitate de a menține un uh, dispozitiv rural dinamic și ne ajută să dezvoltăm o serie de domenii, precum rețeaua de gaze naturale, care, fără existența serelor, ar fi foarte puțin dezvoltată pe teritoriul național. Există și alte mize foarte importante este vorba despre mizele în ceea ce privește economiile. Dacă se importă un kilogram de roșii în uh, Europa, înseamnă transportul a 100 de litri de apă, iar producția în Europa nu consumă decât 12 litri de apă pentru a produce același kilogram de roșii. Și atunci ne punem uh, întrebarea uh, cât cât de pertinent este să mm, uh, luăm așa o resursă de apă importantă dintr-o țară atât de aridă precum Marocul. Apoi există și cerințe legate de consumul de energie. Multe dintre mm, structurile noastre funcționează pe centrale cu biomasă sau resurse alternative. Și am să iau exemplul din Olanda. În în care serele uh, sunt un instrument de producție a electricității înainte să fie un instrument de producție a legumelor. Apoi există și uh, avantajul că serele captează emisiile de dioxid de carbon, iar acest lucru va fi tot mai important și în viitor și credem că importurile nu sunt o soluție curată din punctul de vedere al mediului înconjurător. Am să închei prin a spune că acordurile de liber schimb în vigoare în momentul de față sunt încălcate cu regularitate. Și cred că acest sistem uh, trebuie să fie revizuit și analizat înainte de semnarea oricălui acord. Trebuie ca prețurile de intrare să uh, funcționeze pe baza unei segmentări, pentru că altfel există riscul unui dumping social. Fără aceste elemente uh, înainte de semnarea acordului, vom destabiliza uh, considerabil o filieră care este deja în situație de criză. Asta înseamnă că am prejudicia eforturile producătorilor europeni și francezi. De aceea este indispensabil să luptăm împotriva semnării acestui acord. Ați, v-ați transmis mesajul, doamnă, așa că vom trece acum la discuția cu membrii acestei comisii și vom începe cu raportorii din umbră. Nu mai avem timp la dispoziție, așa că va trebui să vă limitați intervențiile la două minute. Am foarte multe solicitări de intervenție și voi începe cu doamna Salvatoria Colino din partea PPM. Sunteți acolo? Presidente, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție la cele spuse atât de cei care sunt pentru și cei care sunt împotriva acordului. Este foarte clar că în cazul oricărui, oricărui acord trebuie să ne gândim foarte atent. La fel și în cazul acordului Uniunea Europeană-Maroc pe aceste chestiuni foarte specifice. Politica de vecinătate a Uniunii Europene înseamnă că felul în care Maroco garantează justiția și libertățile intelectuale trebuie să fie unul echilibrat, astfel încât s-ar fi putut evita o serie de evenimente care au avut loc în Africa de Nord în acest an. O astfel de abordare trebuie să fie salutată. Cooperarea cu Uniunea Europeană înseamnă că trebuie să fie sprijinit acest val de libertate care trece acum prin Maroc și acum ar fi timpul potrivit să acționăm așa. Bineînțeles că am auzit și niște evaluări negative ale acestui acord. Acest lucru s-a întâmplat și înainte de reuniunea de astăzi și, și la vorbitorii pe care am auzit acum. Producătorii de legume, în special cei care produc roșii, ar putea să fie afectați de această liberalizare adusă prin intermediul acordului. Cred că tratamentul VAMAL este unul asimetric, că nu va exista o desemnare a originii produselor, astfel încât acestea vor fi greu de urmărit în cazul în care vor exista anumite dubii cu privire la siguranța acestor produse. Apoi s-a discutat despre influența asupra populației, s-a discutat despre volatilitatea prețurilor. La Comisia Agri și la Comisia pentru Pescuit a fost discutat acest subiect. Așa că cei implicați în agricultură sunt împotriva acestui acord. Mai există apoi și chestiunea mecanismelor de salvgardare, care ar trebui să fie gândite mult mai uh, puternic. Și aș dori să știu de la comisie care va fi impactul economic, ce se va schimba economic. Mulțumim acum din partea alte. Monsieur le Président, j'ai trouvé ces échanges très intéressants. Mulțumesc, am considerat că aceste propuneri sunt foarte uh, interesante pentru că nu putem avea o perspectivă unică asupra acestui acord, dar uh, din aceste discuții uh, reușim să aprofundăm subiectul. Eu nu sunt mulțumită deloc de acest uh, acord. Așa cum arată el, trebuie să ne întrebăm dacă este un uh, acord uh, bun pentru marocani sau pentru europeni și mă gândesc că nu putem răspunde afirmativ la această întrebare. În al doilea rând, mă gândesc că în acest acord ar trebui să ne întrebăm ce se întâmplă cu fondul dezvoltării comerciale, care nu cumva este scopul ultim al uh, unei uh, țări. E un element uh, care ține de echilibru, de stabilitate și este la fel de important ca și aspectele logistice, care țin efectiv de comerț. Trebuie să vedem dacă nu trebuie să ne gândim mai degrabă la anumite legături cu producătorii decât să ne axăm în exclusivitate pe export. Un al treilea aspect uh, pe care l-am mai menționat și alți vorbitori, trebuie să luăm considerare aspectul reciprocității când vine vorba despre norme. Există o diferență importantă în ceea ce privește costul muncii, uh, dar în același timp diferență și când vine vorba despre uh, normele de mediu, sanitare și fitosanitare. Toate aceste probleme nu au fost rezolvate. Mai e aici și problema regulii de origine, care nu este o chestiune soluționată deloc. Trebuie să existe, într-adevăr, o latură pozitivă pentru Maroc, trebuie să-i uh, ajutăm, trebuie să avem un parteneriat mai inteligent cu ei, dar mă gândesc să regândim acest acord, să ne axăm din nou asupra sa, luând în considerare studiile de impact. N-ar trebui să descurajăm Marocul, trebuie să discutăm cu această țară, însă de pe baze diferite și să stabilim niște principii de fond pe care dorim să le uh, susținem. Și acestea, n ar trebui să fie doar uh, uh Uh, legate de un schimb comercial și atât. Mulțumesc, Pavlos Alba. Două minute. Președinte, eu eh, personalmente mi... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să vin aici ca reprezentant al domeniului agricol. E foarte important să analizăm toate cele auzite astăzi. Nu mă îndoiesc de faptul că ne vom regândi poziția cu privire la acest subiect și vom acționa conform. Este foarte adevărat ceea ce a spus și Comisia Agri în ceea ce privește acordul. Acum, să ne gândim la contextul în care ne aflăm noi astăzi. Acest context este unul foarte diferit față de cel din 2009, atunci când s-a negociat acest acord. Situația în Europa, mai ales în Spania, este mult mai dramatică în sectorul agricol. În Spania lucrurile sunt mai grave decât altundeva în Europa, iar și situația din Maroc s-a schimbat simțitor. Așa că eu cred că nu există destule mecanisme de control, nu există destule instrumente astfel încât acest acord să fie respectat de ambele părți. Sunt curios ce are de spus Comisia în acest sens. Nu spun că noi suntem împotriva acestui acord comercial. Nu, noi suntem pentru comerț, dar ne dorim un comerț echilibrat, care să ducă la dezvoltare bilaterală pentru Europa, pentru Spania, pentru Maroc. Să nu vă îndoiți de acest lucru. Suntem de asemenea pentru un acord care să ducă, care să asigure respectarea unui standarde minime în ceea ce privește mediul trebuie să existe standarde minime și, și în ceea ce privește um, aspectele fitosanitare. Însă, prin acest acord, nu ajungem la o situație atât de sigură cum ne-am dorit noi. Așa că mă întreb dacă acest acord uh, va duce la îndeplinirea tuturor acestor criterii. Mulțumesc acum Josef Ambrez de la SND. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este ultima audiere pe care o avem în ceea ce privește acest acord cu Marocul. Am auzit diferite păreri astăzi. Le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. În primul rând, țin să-i mulțumesc primului vorbitor, care a spus că este pentru un acord, dar e pentru un acord care să conțină garanții. Pe al doilea vorbitor doresc să-l întreb dacă există vreun fel de control în ceea ce privește cotele de import, dacă într-adevăr cineva controlează că faptul că roșiile care sunt verificate la vamă dacă acestea sunt supuse într-adevăr unui control sau nu. Și apoi vorbim de o situație specială a Marocului. Acest acord între Uniunea Europeană și Maroc probabil că ar trebui să fie modificat, să fie îmbunătățit în două puncte foarte importante. În primul rând, atunci când vorbim despre anumite produse care sunt restricționate, am auzit ce s-a vorbit despre, tomat, despre roșii, apoi vorbim despre niște măsuri de protejare. Acestea trebuie să fie puse în aplicare doar atunci când ajung pe piață anumite produse care uh, influențează foarte mult sectorul uh, de producție. Trebuie să ne asigurăm că sunt respectate prețurile de import. Am zis că este nevoie de un amendament în acest sens. Acest lucru a fost recunoscut și noi considerăm că este un element uh, crucial. Apoi, domeniul fitosanitar. Uh, acesta nu trebuie luat în considerare doar în ceea ce privește produsele, ci și originea acestor produse. Ceea ce se produce în Spania sau în Europa e controlat, însă pe partea marocană nu. Așa că e nevoie de posibilitatea de a efectua controle și raportorul a vorbit foarte clar și despre problemele la vamă. Mulțumim acum domnul Murphy din partea GUE. Două minute aveți, spune domnule președinte, domnule Murphy. Am și eu un comentariu, le mulțumesc în primul rând vorbitorilor pentru prezentări. Vreau să spun că, din punctul meu de vedere, relația Uniunea Europeană-Maroc este un exemplu clasic despre toate discuțiile care au loc despre drepturile omului și așa mai departe, atunci când aceste discuții intră în contact cu aspectele economice, din mediul de afacere. Ei bine, atunci aceste prime elemente rămân uh, lăsate la o parte, pentru că vorbim de trecutul uh, colonial, despre aspecte specifice populației de acolo. Comisia ne-a prezentat un document în care este pentru acest acord și a încercat să aducă primăvara arabă ca un factor pe care să ne convingă să fim pentru acord. Și nu e prima oară când văd în Parlament o astfel de camuflare în ceea ce privește mișcările împotriva dictaturilor, primăvara arabă, care să meargă mână în mână cu ideea că oamenii sunt de acord acum cu liberalizarea cred că ar trebui să ne opunem unui acest tip de liberalizări care ar duce la afectarea fermierilor și pescarilor. Apoi, foarte importantă e și chestiunea Saharei de Vest. În document fie, apar lucruri incredibile. Marocul ne asigură că acest acord va fi în favoarea localnicilor. Nu, e absolut ridicol. Vorbim despre același guvern care nu a respectat drepturile de autodeterminare ale populațiilor din Sahara de Sud, a încercat de multe ori să organizeze câte un referendum, s-a ajuns într-o situație în care peste 50.000 de oameni trăiau în, în tabere de refugiați. Deci asigurarea lor că oamenii vor beneficia nu ar trebui să fie luată în considerare ar trebui să întrebăm dacă pot să existe și reprezentanți din Sahara de Vest la aceste discuții. Mulțumesc! în fine, doamna Muscardini. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am uh, o opinie oarecum împărțită în legătură cu acest uh, subiect. Nu am spus uh, nimic despre roșiile chinezești, deși acestea sunt importate cu regularitate și, a, și totuși facem așa mare caz despre Maroc. Vă pot spune sau le pot spune prietenilor uh, mei spanioli și francezi, domnului Gongora, care vorbește despre agricultura mediteraneană. Uh, fie că vreți sau nu, Marocul face parte din societatea mediteraneană. Franța, Italia, Spania uh, vor uh, fi mai bune dacă le dăm țărilor din jurul nostru posibilitatea să se dezvolte, pentru că aceste țări sunt partenerii noștri. Acum aș dori să-i spun uh, colegului uh, Tarba, care spunea că situația s-a schimbat din 2009 încoace, când a fost negociat acordul original. Dar a cui este vina? Guvernele de centru-dreapta și centru-stânga din Europa nu au făcut nimic în legătură cu tragedia din, uh, din aceste țări. În această vară am fost într-una din marile regiuni producătoare de roșii din Italia, în Argentino. Și acolo uh, roșiile franceze se vândeau cu 7,50, iar în uh, Franța n-am văzut nici picior de roșie franceză, ci numai uh, uh, roșii din Belgia. În Olanda vezi castraveți din cu totul altă țară și nu numai din Olanda nu. Deci cred că devenim uh, un pic uh, paranoici. În primul rând ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă în Europa și apoi să ne uităm la ce se întâmplă în altă parte. Am vorbit despre acordul de asociere cu Ucraina și cu Georgia. E foarte bine că ne uităm înspre est, dar să nu uităm uh, de partea de sud, unde este foarte multă sărăcie. Nu mai avem timp să-i ascultăm pe colegii noștri de la Agri, pentru că suntem cam strânși cu ușa. Oricum, ascultăm acum reprezentantul Comisiei, domnul John Clark. Mulțumesc, domnule Moreira. Au fost puse două întrebări Comisiei cu privire la impactul economic și la mecanismul de control. Așa este. În ceea ce privește impactul economic, acest acord va fi benefic atât pentru exportatorii europeni, cât și pentru exportatorii marocani înspre Uniunea Europeană. Piața agricolă a Marocului este în mare parte închisă, doar 1% este liberalizat pentru Uniunea Europeană. Acest acord revizuit uh, ridică nivelul de 75%, în timp ce uh, propria noastră autorizare este de 55%. Uh, partea marocană își deschide piața mai mult decât o facem noi. Ei fac un efort foarte mare și cred că acesta trebuie să fie recunoscut și recompensat și nu penalizat. Acest acord uh, poate să corecteze deficitul actual și dezechilibrul actual pe care îl avem în comerțul actual uh, la nivel agricol cu Marocul. Pe partea europeană am calculat că vom pierde venituri uh, din taxe vamale de 21 de milioane de euro. Este o, un cal, un, o sumă destul de mică. Pe partea marocană, pierderea în taxe vamale adică taxe pe care nu le vom mai plăti, vor fi de 100 de milioane. Deci efortul Marocului este mult mai mare decât al nostru. Suntem conștienți de sensibilitatea sectorului de fructe și legume din Europa și tocmai că știm că este un sector sensibil care a suferit vremuri dificile, am tratat acest sector cu mare atenție în timpul negocierilor și nu am vrut să liberalizăm fructele și legumele. Am uh, crescut modest cotele existente. Pentru roșii, de exemplu, pe lângă niște cote mici suplimentare, aceste cote trebuie să fie folosite în afara sezonului producător uh, din Uniunea Europeană, adică primăvara și iarna, astfel încât această producție să nu concureze direct la nivel de prețuri cu produsele europene. A fost introdus un nou mecanism de salvgardare care va fi mai eficient și mai rapid de utilizat decât sistemul actual. Am ținut cont de Uh, îngrijorările industriei în acest sens. Apoi, uh, sistemul de prețuri de intrare, care este foarte drag exportatorilor noștri, rămâne în vigoare. Așadar, din toate aceste motive, considerăm că acordul va fi benefic pentru producătorii europeni, va ține seama de sensibilitățile noastre și va fi benefic și pentru Maroc. S-a pus întrebarea dacă acest acord va fi benefic pentru micii fermieri din uh, Maroc. Răspunsul uh, este da și este răspunsul agricultorilor din uh, Maroc. 77% din fermieri au suprafețe agricole foarte mici. Numai 1% dintre ei au peste 50 de hectare de teren agricol. Cooperativele marocane ne-au scris, au scris eurodeputaților în ultima mm, săptămână și ne-au spus că ei s-au organizat în cooperative și vor acest acord. În fine, domnule președinte, în ceea ce privește întrebările legate de SPS, uh, inspectoratele uh, Uniunii Europene în domeniul uh, siguranței uh, um, agricole au făcut inspecții în Maroc și au certificat că totul este în regulă. Marocul ar trebui să respecte și în continuare standardele de protecție fitosanitară din Uniunea Europeană. Am vrut doar să clarific aceste lucruri. În încheiere, aș dori să i spun uh, raportorului că în martie va fi elaborat un uh, document de lucru care conține o evaluare a acestui uh, impact și am încredere că raportorul a distribuit acest raport. Mulțumim comisiei. Raportul comisiei a fost distribuit membrilor comisiei. Este un document foarte cuprinzător interpreții ne-au mai acordat câteva minute ca să încheiem uh, discuțiile și să dăm cuvântul raportorului. Domnul Bove, aveți cuvântul. Monsieur le Président. Domnule președinte, îi mulțumesc, uh, le mulțumesc persoanelor care au venit să vorbească astăzi în comisia noastră, pentru că este foarte important să ținem seama și de punctele lor de vedere. Acesta este primul element. În al doilea rând, am ascultat dezbaterea, am ascultat punctul de vedere al comisiei și am uh, aflat uh, cu interes că în martie vom avea informații cu privire la impact. Asta înseamnă că până acum n-am obținut nimic și că dacă nu am fi făcut această dezbatere astăzi, nu am fi primit nimic în luna martie. De aceea sunt foarte prudent și aștept cu interes să văd ce va conține acest raport din luna martie. Este foarte important ca toată lumea să poată dezbate pentru uh, um, a-i se lua în considerare punctele de vedere. Nu am să intru în toate detaliile. S-a vorbit despre prețurile de intrare, s-a vorbit despre cote, s-a vorbit despre controlele la frontiere și am văzut că există anumite probleme în acest sens. Plus că a fost uh, înaintată o petiție în Comisia PETI din Parlamentul European. Apoi s-a pus probleme problema diferitelor uh, produse, uh, citrice, roșii și așa mai departe. S-a vorbit despre gestionarea cotelor, s-a vorbit adineaur despre acest lucru. Știm că există trei întreprinderi care controlează peste 70% din uh, exporturi. Deci două întreprinderi cu capital european francez. Cred că aceasta este în contradicție cu faptul că ni s-a anunțat că aceasta uh, avea ca scop dezvoltarea micilor agricultori marocani. Pe de altă parte, știm că în momentul de față există foarte mult uh, teren agricol care este dat uh, unor întreprinderi străine. Este vorba de consorții care se creează în Maroc, în detrimentul micilor producători agronomii cei mai calificați uh, din universitățile din Maroc critică uh, planul Maroc Verde, care este împotriva intereselor majorității agricultorilor marocani. Am să încheiei cu câteva puncte foarte importante. S-a menționat dreptul la muncă, drept care nu este respectat, Apoi, uh, drepturile la sindicat sunt recunoscute, drepturile salariaților din agricultură nu sunt respectate și este mai ales vorba de cei care exportă în Uniunea Europeană. În ceea ce privește resursele de apă, nu am să insist mai mult, doar că problema apei, evident, este una extrem de importantă, pentru că exporturile care vin din Maroc corespund la 25 de milioane de metri cub de apă. Deci asta înseamnă că ex- se exportă importă în Europa 25 de milioane de metri cub de apă dintr-o, dintr-o țară care are un mare deficit de apă. Și cred că aceasta reprezintă o mare problemă, mai ales când această agricultură se face în zone care nu au resurse de apă decât resurse uh, din pânza freatică foarte adâncă. Apoi există și problema Saharei Occidentale, problema administrativă, problema care a fost deja menționată în detaliu. Ne dăm seama că exporturile sau exportatorii din Azura sau Il-Idil sunt, uh, lucrează în teritoriile respective, dar fac asta uh, în detrimentul populației. Dacă ne uităm la avizul legal al Parlamentului European pe această temă, ne dăm seama că Parlamentul European nu știe să spună dacă acest acord este sau nu în conformitate cu dreptul internațional. Dacă ne uităm la răspunsul Comisiei, uh, și domnul Barroso poate să-mi spună uh, dacă acest acord respectă uh, prevederile. Eu zic că nu avem elementele necesare pentru a confirma acest lucru. În uh, baza regulamentului, și voi încheia imediat, în baza articolului 90, uh, alineatul 6 din regulamentul Parlamentului European și în conformitate cu articolul 218, uh, paragraful 11 din Tratatul Uniunii Europene, cer ca Comisia pentru Comerț Internațional să sesizeze președintele Parlamentului pentru ca Parlamentul să pună o întrebare cu privire la această chestiune specifică a conformității cu acordurile internaționale, să pună această întrebare Curții Europene de Justiție și uh, îi, îl rog pe președintele Comisiei INTA să-i transmită președintelui Parlamentului European în baza articolului 90 alineatul 6 cu privire la conformitatea tratatelor. Cred că această chestiune este foarte importantă. Dacă vrem să lămurim această chestiune pe baza unor documente juridice. Mulțumesc. Aceasta este prerogativa membrilor Parlamentului, nu acestei comisii dar voi ține în considerare propunerea dumneavoastră. Domnul președinte, acum eu vorbesc. Această putere aparține membrilor Parlamentului și nu acestei comisii. Oricum, voi ține seama de solicitarea dumneavoastră. Nu puteți să vă plângeți că nu am avut o discuție pe această temă. Acum să trecem la calendar. Raportorul a propus următorul calendar. Depunerea raportului, proiectului de raport, până pe 10 octombrie, astfel încât să poată fi trimis spre traducere și pentru a, a-l examena pe 22 octombrie. Termenul pentru amendamente este 25 noiembrie. Votul în comisie 20 decembrie și probabil votul în plenară în ianuarie. Aceasta este propunerea raportului. Aveți obiecții? No objection. Nu aveți obiecții? Se adoptă. Uh, domnul Bove, am o, am o obiecție. Am o obiecție. Nu putem uh, eu am făcut o solicitare oficială de aplicare a regulamentului Parlamentului European. Nu puteți să vă sustrageți de la această obligație. Domnul președinte, nu este puterea mea să tranșez această decizie. Deci resping uh, solicitarea dumneavoastră și pun la vot acest calendar. Dumneavoastră ați propus acest calendar în calitate de raportor. Deci nu este corect din partea dumneavoastră să veniți uh, în ceasul uh, al 13-lea și să încercați să amânați încă o dată acest dosar. Acest calendar a fost propus de dumneavoastră. Știți că solicitarea dumneavoastră nu ține de puterile mele sau de puterile acestei comisii. De aceea supun la vot proiectul de calendar pe care dumneavoastră dumneavoastră l-ați propus acestei comisii. Vă rog să fiți consecvent. Vă bateți joc de această comisie, domnule președinte? Domnule, Bove, domnule președinte, încerc uh, să ținem seama de regulile dreptului. Am să citesc în franceză, să nu existe ambiguități. Înainte de votul privind aprobarea, Domnul președinte, eu vă spun că nu este la latitudinea mea să hotărăsc. De aceea supun la vot proiectul de calendar pe care chiar dumneavoastră l-ați propus. Asta propun acum acestei comisii. Vă rog, ați spus tot ce aveați să spuneți. Ați prezentat deja o solicitare ați prezentat deja o solicitare și am respins solicitarea dumneavoastră. Supun la vot calendarul. Vă rog, nu puteți să continuați așa. Am făcut un compromis. A fost un gentleman's agreement. Am acceptat propunerea dumneavoastră cu condiția să nu mai încercați să amânați la nesfârșit acest dosar. A fost un gentleman's agreement între noi doi pe care îl încălcați. Nu trebuie să vorbim doar despre afaceri juridice, ci despre corectitudine, despre gentleman's agreement. Uh, Domnul Bove, nu facem drept. Aici facem drept. Domnul președinte, supun la vot această propunere. Ați spus tot ce aveați de spus. Supun la vot proiectul de calendar. Cine este pentru proiectul de calendar, așa cum a fost el propus de raportor? Vă rog să ridicați mâna. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru calendar, așa cum a fost propus de către raportor? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Calendarul este adoptat. Și vom trece acum la încheierea acestei reuniuni. Nu mai există alte puncte pe ordinea de zi. Această ședință este